is appalling. We do have, uh, uh, we do have uh, an un. It, works now. Oh well, here we go. Also, dann kann ich in meiner Muttersprache fortfahren. Yeah. Äh, die gegenwärtige Arbeitslosigkeit. Bun, atunci pot să continui în germană. Spuneam când nu era microfon că rata șomajului a ajuns la cifre exorbitante 10% în 2010. Avem o mare problemă și la șomajul la tineri, la sub 25 de ani, care este la 20%, în țări cum ar fi Spania chiar 40%, ceea ce duce la faptul că bugetele deja foarte aglomerate nu pot fi în niciun fel ușurate din cauza că nu intră, bineînțeles, cotizații din partea acestora. Sistemele de asigurări sociale din Europa au ajutat la combaterea parțială a acestor efecte negative din timpul crizei, însă nu se poate să nu lansăm o reflexie pe această temă pentru că este nevoie de reforme serioase în sistemele de securitate ale Uniunii pe viitor. Trebuie ca piața de muncă să fie reformată pe termen lung în Europa și trebuie să ne asigurăm că și concurența Europei, competitivitatea ei rămâne puternică sau este chiar sporită. Și mă bucur foarte tare că îl avem pe Mario Monti printre noi ca prim vorbitor cheie, pentru că trebuie într-adevăr să reîntărim piața internă și potențialul pe care îl aduce această piață cu sine. Protecționismul național sau așa numita renaționalizare nu duce decât la o distorsiune a concurenței și probabil că doar la rezultate pe termen scurt. Cu siguranță, pe termen mediu, aceasta nu este o soluție. Avem o schimbare demografică cu care ne confruntăm deja. Societatea noastră îmbătrânește foarte repede, cel mai repede pe lângă Japonia, de exemplu, și trebuie să ne gândim și la sistemele de sănătate și de îngrijire a bătrânilor și poate că una, o abordare precum e-health ar putea să aducă mai multe reduceri uh, ale costurilor în acest domeniu bugetar faptul că aspectul social este în centrul atenției nu este o specificitate europeană. Chiar ieri, președintele Obama s-a adresat Americii spunând că acest concept social este unul dintre cele mai importante priorități pentru viitoare, pentru mandatul său uh, care a început deja, vrea să uh, investească 30 de miliarde de dolari în acest domeniu și speră să rezolve astfel problemele măcar parțial. Ordinea de zi pentru această audiere va fost repartizată deja, nu există nicio dorință de modificare, cred. Acum că funcționează și tehnica în sala noastră, putem într-adevăr să, avem, uh, să beneficiem de interpretare activă și pasivă în 17 limbi, deci fiecare poate să vorbească limba sa maternă. Nu am niciun anunț de făcut la început și de aceea aș vrea să trecem direct la primul punct de pe ordinea de zi. Avem astăzi, după cum spuneam înainte, marea onoare și bucurie de a avea printre noi pe Mario Monti, care este keynote speaker astăzi. Dumnealui este președintele Universității Bocconi din Milano și a fost, un, a fost în trecut comisar european pe, temele de, pe tema pieței interne și uh, pensiilor, uh, impozitelor, concurenței și așa mai departe. Oricum, este un, uh, o persoană foarte cunoscută, a fost un susținător precoce al pieței interne și al faptului că Europa trebuie să reacționeze la provocările globalizării și președintele Barroso l-a rugat să se ocupe de un studiu de evaluare al pieței interne pentru a face propuneri despre cum se poate folosi la maxim potențialul pieței noastre unice. Domnule Monti, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, for inviting me and for your domnule președinte. Uh, words. I... Mulțumesc pentru cuvintele introductive. Aș dori să vă felicit, aș dori să felicit Parlamentul European pentru decizia curajoasă de a înființa această comisie în primul rând și de asemenea să vă felicit pe dumneavoastră, domnule președinte și pe doamna raportor, domnul Gervanș Perez și pe membrii comisiei pentru ceea ce m-a impresionat pe mine până acum foarte mult și ceea ce am putut observa până acum în ceea ce privește importanța planurilor dumneavoastră de lucru și sunt convins că această comisie, chiar dacă nu are uh, puteri legislative, va avea puteri uh, politice importante pentru a stimula construcția europeană și a o ajuta să iasă din criză, de asemenea pentru a o îmbunătăți pe perioada crizei. Această audiere este uh, se concentrează pe impactul social al crizei financiare. Cei șase membri um, care vor vorbi în cadrul celor două paneluri um, de astăzi sunt personalități distinse cu o multă experiență în domeniul social. Eu nu sunt. De aceea, singurul avantaj pe care l-aș putea avea, dacă este să comparăm, este faptul că m-ați invitat și pe mine uh, și faptul că ați menționat că um, am oarece experiență în ceea ce privește procesele de integrare pe piață la nivelul Europei. Lucru pe care l-am privit uh, întotdeauna cu mare atenție și care m-a interesat din primul moment de când uh, în 1995 am fost la Parlamentul European pentru a uh, fi confirmat în cadrul unei audieri. Uh, întotdeauna m-am dedicat uh, integrării uh, europene în contextul economiei uh, sociale de piață, așa cum am spus din prima zi. Acea referință s-a făcut mai rar în zilele respective. De aceea, eu voi privi și analiza criza și mai ales pagubele sale pagubele pe care le-a cauzat la nivel social uh, în contextul proceselor de integrare uh, a pieței. Perspectiva mea este aceea că criza a creat nu numai probleme mari economiei și societății, ce să mai vorbim uh, de piețele financiare din Europa, ci a creat probleme foarte serioase și procesului de integrare și pieței unice. Însă, în același timp, această criză, dacă va fi digerată intelectual bine și cred că dumneavoastră aveți un rol important în a ne ajuta pe toți să facem acest lucru, uh, poate uh, crea oportunități pentru relansarea într-un mod mai acceptabil și mai echilibrat al procesului de integrare a pieței în Europa. Deci, această criză, dacă vom reuși să ieșim în mod proactiv din ea, ar putea face integrarea mai compatibilă cu obiectivele acum explicite ale tratatului de la Lisabona, și anume de a face din Europa o piață socială, o economie de piață socială competitivă. Aș dori să încep de la acest punct, pentru că tratatul de la Lisabona ne spune că trebuie să devenim o economie de piață socială competitivă la nivel înalt. Dar vă rog să îmi permiteți să adresez o întrebare îndrăzneață. Poate Europa să fie o economie de piață socială? Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Nu știm, eu cu siguranță, nu știu câte persoane pot spune că știu. Nu știu cum să abordez o economie de piață socială la nivelul unei Europe integrate. Știm cum să abordăm, chiar dacă nu este ușor, o economie de piață socială, chiar și una competitivă, la nivel național. Școala de la Freiburg, Ludwig Erhard din, um, și Germania de Est, reprezintă un monument uh, de mărturie în acest sens, pentru că ei au uh, stabilit o economie de piață socială la nivel național care a funcționat foarte bine. Însă, în mod serios, nu cred că știm cum să facem acest lucru la nivelul Europei integrate. Și mă întreb dacă efortul de a injecta doze mai mari de economie de piață socială la nivel european nu va împiedica cumva procesul de integrare a pieței, transformând această economie de piață socială, nu într-una mai competitivă, din contră, într-una mai puțin competitivă. Cred că aceasta este o întrebare intelectuală foarte importantă. Statele Unite a primit uh, tot felul de informații care și Uniunea Europeană au primit pe parcurs tot felul de informații, cele mai multe din partea Germaniei pe această temă. Pentru că în uh, Europa, pe lângă Germania, Franța a oferit uh, mult ajutor, precum și Italia și ceilalți membri fondatori. Și noi am preluat din economiile lor de piață sociale cele mai importante elemente, cele mai multe de la Germana. Și, într-adevăr, am preluat elementele de politică concurențială um, care erau um, integrate pe piață încă din 1975. Apoi a urmat um, acea parte a economiei de piață socială care a constat în disciplină bugetară și într-o inflație scăzută, de asemenea în centre bancare independente. Și acest lucru a fost uh, adus în Europa prin uh, tratatul de la Maastricht. Uh, Tratatul de la Lisabona este mai ambițios și ne spune că dorim să avem tot ceea ce ține de piața, um, de o economie de piață socială în Europa. Dar haideți să vedem cum se poate corela acest lucru cu integrarea. Pentru că experții sociali cu siguranță vor putea spune mai multe lucruri în această privință. Avem o construcție oarecum ciudată în Europa. Nivelul european este responsabil de multe aspecte și are uh, multă putere în ceea ce privește aspectele de integrare a pieței, dar politicile sociale se bazează în principal pe nivelul național. De aceea mă întreb cum ne vom asigura că procesul și progresul uh, integrării europene, direcție pe care ar trebui să avansăm, nu să ne oprim, este compatibil cu economia de piață socială și cu o Europa socială. Nu cred că ar trebui să insistăm și să aducem multe dintre politicile sociale de la nivel național la nivel european. Pentru că tradițiile sunt diferite, punctele de vedere sunt diferite, de aceea eu recomand ca multe dintre deciziile sociale și de redistribuire să rămână la nivel național. Dar cred că trebuie să reconsiderăm în mod profund procesul de integrare a pieței, astfel încât să nu uh, aducă producte uh, negative care să aibă un impact negativ asupra uh, aspectelor sociale. Voi menționa aici doar un exemplu, care poate că nu este cel mai important, dar este unul dintre cele mai controversate, și anume, din punctul meu de vedere, acesta se referă la politici sociale supraimpuse uh, de la nivel comunitar. Ar trebui să căutăm să evităm ca lucrul pe o piață unică să creeze prin lipsa totală în domeniul cooperării fiscale, o creștere graduală care să fie împotriva pieței muncii și în favoarea capitalismului. Pentru că cu, cât fac, cu cât avem mai mulți factori mobili care beneficiază de această concurență, cu atât avem mai puțină coordonare în domeniul taxelor, în domeniul fiscal. Sunt uh, convins că dacă Sigur, eu am lucrat uh, de 10 ani în acest domeniu al uh, construirii unei piețe unici și, unice și a păstrării acesteia la un nivel com- competițional, așa încât din partea mea nu vă puteți aștepta să spun că ar trebui să fim mai permisivi și să nu cerem mai mult în ceea ce privește construcția unei piețe unice în Europa. Însă, dacă construcția europeană, per total, nu se preocupă suficient de implicațiile sociale, dacă acestea sunt uh, eliminate și lăsate deoparte, chiar date afară pe ușa construcției europene, atunci trebuie să spunem că sistemul uh, de asigurări sociale va reintra pe geam dacă l-am dat afară pe ușă. În anumite privințe, chiar va obstrucționa procesul integrării pieței. Acesta este cadrul meu de referință, a reprezentat cadrul meu de referință atunci când domnul Barroso, așa cum ați spus noastră, domnule președinte, a abordat un anumit subiect, și anume cum am putea relansa piața unică și a fost uh, într-adevăr foarte util pentru mine um, faptul că dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, ați luat parte la acest exercițiu de consultare. Uh, ne-am consultat cu grupurile politice din cadrul acestui parlament, cu comisiile de specialitate și am uh, putut să și facem acest lucru și astăzi alături de comisia dumneavoastră. Iar punctul meu de vedere este că piața unică nu s-a concentrat, nu a fost abordată cu suficientă concentrare și determinare. Și nu au fost conștientizate suficient uh, efectele secundare. O secțiune a raportului COOC din 2005 nu cea care se referă la tratatul de la Lisabona, ci cea care se referă la piața unică, spune că piața internă și programul acesteia um, a eșuat în ceea ce privește um, programele din prezent. Acest lucru îl spune domnul Cop și spune că este o eroare fatală politică. Este vorba despre un raport din anul 2005, nu din 2010. Din 2005, însă, în ciuda eforturilor de succes și foarte determinate ale Comisiei Europene în vederea construcției unei piețe unice europene, s-a observat o oarecare rezistență. Înainte de criză, dacă este să privim directiva privind serviciile, și odată cu criza, dacă este să ne uităm la tentațiile care au apărut pentru uh, națiuni și acum când începe să se mai estompeze criza financiară, pentru că trebuie să recunoaștem că s-au dorit progrese în ceea ce privește integrarea pieței la nivel de Europa. Deci, ținând cont de toate aceste aspecte, trebuie să spunem că nu s-au înregistrat prea multe progrese. Este important să vedem cum să consolidăm dinăuntru funcționarea economiei de piață în Europa și trebuie să abordăm pas cu pas grijile noastre cele mai mari. Și anume că în cele mai multe țări economiile au fost slăbite, motiv pentru care construcția pieței unice a fost împiedicată, a fost obstrucționată. Și acest lucru are legătură și cu faptul că cetățenii uh, nu au mai putut beneficia de aceleași beneficii piața socială nu a fost atât de prietenoasă ca și până acum. Um, ocuparea la nivel european a, a avut probleme. Trebuie să ținem cont și de aspectele externe privind uh, politica pieței unice și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, este nevoie de o strategie structurată pe două părți, complementare, și cred că aceasta este ceea ce recomand eu uh, președintelui Barroso. O parte din strategie se referă la inițiative de relansare a pieței unice și la același nivel și la fel de importantă a doua parte se referă la inițiative de a face această relansare a pieței unice acceptabilă, abordând în mod concret punctele de îngrijorare pe care le-am enumerat înainte. Altfel, piața unică, în ciuda tuturor declarațiilor tuturor și eforturilor care se vor făcute, nu va progresa. În acest context, cred că, de exemplu, directiva privind serviciile joacă un rol important. Trebuie să ne întoarcem la motivele individuale care au stimulat această directivă. Au existat uh, multe audieri publice și guvernele și-au exprimat părerea, trebuie să vedem cum poate fi aceasta îmbunătățită pentru a aprofunda piața serviciilor din Europa, astfel încât aceasta să permită integrarea, o integrare mai bună. În mod egal, vreau să mă refer la o Europa digitală de care avem nevoie, dar cum putem progresa și în același timp să protejăm interesele consumatorilor în multe domenii. Dar acum ne concentrăm asupra aspectelor și dimensiunii sociale. Însă mă interesează să aud diferite puncte de vedere pentru că nu cred că există o politică socială armonizată în Europa, mai ales în ceea ce privește aspectele legate de contribuții. Nu cred că trebuie să ne fie frică să deschidem o dezbatere pe această temă, pentru că niciun aspect de construcție europeană nu poate să fie unul tabu. Am vorbit cu încredere modestă încrederea cuiva care în 96-97, ca comisar pentru piața internă și politică fiscală, a discutat cu 15 miniștri de finanțe și a colaborat cu ei pentru a obține un acord unanim în decembrie 97 privind pachetul fiscal care a inclus și baza uh, directivei privind sistemul de asigurări sociale și alte elemente. Acesta a fost un pachet. Nici o țară nu a fost bucuroasă cu toate ele, de toate elementele incluse în pachet, dar fiecare stat a găsit în acest pachet ceva care să fie interesant pentru el și a subscris la acesta. De aceea cred în prezent, într-un sens mai larg, și cu implicații uh, care privesc politica socială politica fiscală și piața unică, că ar trebui să încercăm o abordare asemănătoare, același exercițiu ca și atunci. Și un aspect pe care îl cunosc reprezintă esența multor îngrijorări exprimate de dumneavoastră. Domnule președinte, știu că doamna raportor Perez are uh, multe griji în această privință și anume finanțarea sistemului uh, de asigurări sociale în urma crizei. După ce criza Um, sociale și criza fiscală se vor combina, uh, sigur ar putea apărea dificultăți. Mă refer aici la un articol uh, din Financial Times din iunie anul trecut, nu care nu a fost scris de un economist uh, exotic, ci de prim-ministrul Finlandei, care a spus, dragi colegi ai, din Consiliul European, probabil că va trebui să creștem taxele în anii viitori dacă nu vrem să tăiem pur și simplu serviciile sociale cetățenilor noștri în câțiva ani. Doriți să extindem taxele astfel încât să ne luptăm unii cu alții, deci să procedăm într-un mod necoordonat, în loc să ținem cont de o distribuție a veniturilor decentă dacă vom face acest lucru într-un mod necoordonat, factorii mobili vor avea de câștigat, iar piața muncii va avea de suferit. Sau poate că ar trebui să ne coordonăm activitățile și inițiativele. Deci, ieșirea din criză, îngrijorările privind uh, finanțarea publică, Poate că toate acestea au nevoie um, de o perspectivă proaspătă în contextul coordonării, pentru că nu trebuie să eliminăm concurența în domeniul fiscal din Europa, dar există aspecte privind uh, politica fiscală, care sunt cât se poate de clare și care trebuie coordonate, pentru că dacă ar fi să fie um, oferită de natură în același mod simetric în care sunt oferiți factori de producție, de ce să nu procedăm așa? Din păcate, concurența în domeniul fiscal vine în mod asimetric și penalizează ceea ce noi am dorit să sprijinim. Este aceasta o Europa socială, cea care își întoarce fața de la acest fenomen, cum putem atunci să ne plângem că există anumite puteri uh, care uh, se opun integrării la nivel european și încă ceva în încheiere, domnule președinte. Nu am vorbit despre politica în domeniul concurenței, care însă este un subiect care mie mi este drag. Acest lucru poate că nu are implicații sociale directe, dar are mult de-a face cu criza. Nu știu dacă dumneavoastră vă ocupați uh, de uh, politica de concurență sau nu în contextul activității dumneavoastră. Însă, dacă este să ne gândim la uh, experiența americană din anii 30, la prima parte a acesteia, când Guvernul Statelor Unite a decis să pună în paranteză uh, legile antitrust și ca urmare să creeze carteluri uh, sponsorizate de guvern pentru a ajuta industria, trebuie să vă spun că acest lucru a dus la o agravare uriașă și la o prelungire a um, recesiunii din acea perioadă. Deci, criza și fețele acesteia nu au nevoie de abandonarea principiilor din domeniul concurenței. Dar dacă este să consolidăm ceva și dacă este să purtăm discuții sofisticate privind calendarul de ieșire din criză, atunci cred că ar trebui să facem o distinție importantă. Sprijinul macroeconomic în termen de uh, sprijin al cererii globale trebuie să fie oferit pe termen mai lung, dar haideți să nu ne gândim automat că, în mod egal, microeconomia și sprijinul pentru microeconomie ar trebui să rămână de asemenea pe termen lung. Sigur că trebuie să arătăm uh, că dorim să ajutăm uh, micro întreprinderile, dar uh, de asemenea dorim să creăm o structură comună, solidă. Mulțumesc, domnule președinte! Äh, vă mulțumesc foarte mult, domnule Monti, pentru această introducere și acum colegii pot pune întrebări. Aș vrea să vă rog să vorbiți foarte pe scurt, să nu faceți prea multe comentarii lungi. Avem deja câteva luări de cuvânt. În primul rând, domnul Thomas Mann. Monti, wir haben Sie in bester Erinnerung... Domnule Monti, ne amintim de dumneavoastră când erați comisar, un comisar foarte bun. Ați spus atunci că sunteți împotriva armonizării și noi suntem împotriva armonizării pentru că politica socială este în continuare la statele membre, dar avem nevoie de coordonare și cooperare și cred că la nivel european nu se știe încă ce am făcut până acum. Avem Fondul Social European, care este cel mai mare fond. Am discutat înainte de microcredite pentru cei care în principiu nu primesc credite. Am văzut de asemenea că avem și Fondul European pentru Adaptarea la Globalizare, pe care l-am orientat către scopurile cele mai importante. Deci avem o dimensiune europeană. Știați acest lucru sau spuneți pur și simplu că lucrurile merg numai în competența statelor membre. Se știe faptul că există această dimensiune europeană. Aș vrea să știu dacă aveți această informație și ce fac uh, universitățile. Pot să prezinte o platformă de schimburi? Mulțumesc! Sunt absolut de acord cu această perspectivă știind că mult din responsabilitățile sociale sunt la statele membre, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să cooperăm bine, din contră, înseamnă exact că trebuie să colaborăm foarte mult. Instrumentele comunitare, precum cele pe care le-ați menționat dumneavoastră, Fondul pentru Globalizare, cred că sunt instrumentele potrivite. Este adevărat că, momentan, gradul de conștientizare al cetățenilor pe aceste teme este minim. Avem nevoie, așa cum ați spus dumneavoastră, de acțiuni uh, concrete pentru ca Europa să devină prezentă în acest domeniu. Și pot spune, de asemenea, că este nevoie și de acțiuni negative, adică este nevoie să sugerăm multor uh, politicieni la nivel național că mai bine ori își schimbă discursul, ori mai bine tac din gură atunci când descriu ei instrumentele europene. Pentru că foarte multe aspecte ale integrării pieții unice, unde Uniunea Europeană a făcut progrese, trebuie să fie cunoscute. Felul în care se prezintă însă aceste decizii la nivelul uh, statelor membre câteodată uh, într-o manieră absolut rezumativă nu este un lucru pe care trebuie să-l mai tolerăm. Va trebui să luăm acțiune împotriva acestui fenomen. Mulțumesc! Mulțumesc să rămânem atunci la conservator. Doamna Urmaier are cuvântul. Monti, um... Mulțumesc, domnule Monti, pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră cu privire la consecințele sociale, într-adevăr, uh, ale crizei. Bineînțeles că în momentul de față avem de-a face cu o situație mm, foarte dificilă. Ați vorbit însă despre concurența în domeniul fiscal și despre o necesitate de a crește impozitele. În Uniunea Europeană există diferite niveluri de contribuții uh, și de impozite. Sunt de părere însă că, din acest motiv, ar trebui să ne gândim care ar fi cea mai bună acțiune. Vă întreb pe dumneavoastră de aceea ce se întâmplă cu cei care contribuie foarte puțin la uh, sistemul fiscal și foarte des uh, cei care au uh, contribuții foarte mari sunt uh, atrași bineînțeles, de locații din Europa unde ar putea să plătească mai puține impozite, de unde și uh, o oarecare politică de detașare a uh, lucrătorilor sau de delocalizare a întreprinderilor. În acest context vă întreb dacă nu considerați că în acest context deci ar fi bine să discutăm și despre problema dumpingului fiscal, nu numai în Uniunea Europeană, ci și dincolo de granițele Uniunii, bineînțeles. Și a doua întrebare, constat că s-au luat foarte multe decizii care afectează întreprinderile mici și mijlocii, pentru că nu sunt luate în considerare. Aceste IMM-uri sunt adesea chiar și raspinării unui sistem economic. Aș vrea să vă întreb, deci, următoarele, dacă nu ar trebui să verificăm, în fine, uh, mai bine în ce măsură ar trebui implicate IMM-urile în uh, deciziile cu privire la politica economică. Mulțumesc! Da, domnul Monti, voi încerca să răspund foarte pe scurt, domnule președinte, în ceea ce privește fiscalitatea. Există totuși un avantaj al competiției în domeniul fiscal pentru că aceasta poate să dea un imbol statelor membre, dar dumpingul fiscal este într-adevăr o problemă foarte actuală și serioasă. Ca să vă dau un exemplu, există țări printre statele membre noi care au jucat cartea unui impozit pe corporații zero sau foarte mic, în mod agresiv, dar criza le-a deschis acum ochii pentru că se întreabă dacă cumva și această politică nu a contribuit la o criză fiscală foarte mare. Și pentru ca să vă dau un exemplu concret, poate că țările din centrul și estul Europei ar putea să se gândească acum la o politică mai puțin agresivă din punct de vedere fiscal, dacă în același timp însă se pot bucura de mai multă mobilitate în, a forțelor de muncă și de o posibilitate mai mare de a oferi servicii statelor membre vechi. Acesta este doar unul dintre exemplele unui posibil deal. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, sunt de acord cu dumneavoastră că ele sunt și raspinării întregii, întregii economii. Și două cuvinte importante aici, da, simplificarea dar și politica de concurență joacă un rol important. Majoritatea acțiunilor politicii de concurență nu sunt, de fapt, potrivite pentru jungla de pe piață, ci sunt de fapt acțiuni ale puterii publice împotriva monopolurilor, împotriva dominațiilor excesive. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul socialiștilor și aș vrea să cuplăm două întrebări, Eliza Ferreira și după aceea celălalt coleg. Muito obrigada. Oh. <laughs> Muito obrigada. Eh, mais forte mult. Eu cred că prezentarea pe care am ascultat-o este o dovadă a faptului că adesea crizele oferă șanse, iar Europa avea nevoie să își revizuiască mentalitatea. Iată, deci, această modalitate de a găsi uh, o modalitate de uh, a face să funcționeze piața internă este cea potrivită deocamdată. Vreau să vă întreb în ceea ce privește dimensiunea externă și aceasta trebuie să fie revizuită. În al doilea rând, impozitele. Ați putea să ne spuneți mai mult despre acest lucru? și, în al treilea rând, care sunt politicile orizontale pe care trebuie să le desfășurăm și care ar fi bugetul pentru acestea. Pentru că, iată, ar fi o posibilitate unică de a avea această provocare intelectuală, de a revizui construcția europeană în contextul unei crize care ne dă această șansă. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut pentru Europa. Grazie, Presidente. Profesor al tema... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă întorc la tema provocărilor culturale. Pentru că și aici cred că această comisie are ceva de spus. Ne-ați amintit că în etapa cea mai grea a crizei, în toate țările Uniunii Europene au apărut tendințe protecționiste în diferite forme, câteodată mai explicit, câteodată mai puțin. Acesta este sigur rezultatul fricii, pe de o parte, și pe de altă parte a existat tentația de a încerca să te aperi singur de criză. Foarte des există și o tendință mai puternică de reglementare, care poate exista la bază în tradiția statului respectiv. Decizia Consiliului și a Comisiei uh, de a lăsa gestiunea crizei la îndemâna statelor membre a dus la faptul că aceasta a agravat tendințele negative. Nu a fost vorba, de fapt, numai de protecționism. O măsură de mai multe măsuri care au fost luate au pus la îndoială, de fapt, puterea și competența pieței de a se reglementa singură. Uh, eu am văzut însă că au existat foarte multe probleme și în legătură cu protecția scăzută a locurilor de muncă și a persoanelor ocupate. Politica fiscală și politica bugetară nu mai putea fi coordonată, ci se orientase mai degrabă după nevoile locale. A existat așadar o schimbare în perspectiva politicii concurenței, ceea ce cred eu constituie o problemă politică. Vreau să vă întreb, domnule Monti, dacă vedeți și dumneavoastră lucrurile în acest fel. Așa cum a formulat-o Consiliul și după cum a sprijinit și Comisia această abordare, nu consideră că aceste probleme sunt un obstacol pentru piața liberă. Mulțumesc! Uh, to, uh, to Mrs. Ferreira. Uh... Îi voi răspunde mai întâi doamnei Ferreira. Într-adevăr, avem nevoie să ne regândim abordarea. Ați vorbit în primul rând de o abordare externă. În consultările mele cu guvernele statelor membre a reieșit că acesta este un aspect foarte important, din ce în ce mai important, pentru că în momentul de față reperul nostru în domeniul economic uh, Statele Unite a început să adopte tendințe haotic-socialiste, aș putea spune. De aceea Europa nu mai poate să mai fie singurul loc în uh, lume care să țină de regulile supraortodoxe în domeniul pieței. Foarte multe principii de piață sunt în continuare valabile și cred că ar fi, de fapt, uh, o greșeală să abandonăm controlul ajutoarelor de stat în general, dar cred că trebuie să încercăm să proiectăm influența noastră externă mult mai mult decât înainte pentru a încerca să introducem la nivel global principiile pe care ne bazăm noi. Mi-ați cerut să mai vă dau câteva idei despre politica fiscală eu cred, în primul rând, că există foarte multe aspecte ale politicii fiscale pe care le impune chiar uh, lumea întreprinderilor pentru o funcționare mai bună și mai eficientă a pieței unice, dar și din perspectiva cetățenilor, foarte multe bariere fiscale în calea unei mobilități mai bune și a unor scheme de pensii mai bune sunt de la sine eliminate. Eu cred că subiectul acesta nu ar trebui să fie prea controversat, dar mai există și un aspect foarte clar care ține de conflictul dintre capitalizare și liberalizare. Cred că aici se pot face câteva progrese și m-am bucurat să văd și permiteți-mi să subliniez acest lucru că în răspunsurile suplimentare înscris după audiere, comisarul desemnat a preluat această idee care era într-un fel rețeta pentru pachetul fiscal din 99, cerând o, un forum înalt de, pentru politica fiscală care să fie format din ministrii de finanțe pentru a găsi un uh, sistem comun la nivel, la nivel fiscal în Europa sau o colaborare mai strânsă. Eu consider că acest grup ar trebui să fie prezidat de către comisie și nu de către o președinție rot, prin rotație asigurată de către un stat membru. Apoi, pentru ca să ne gândim poate la o nouă politică în Uniunea Europeană la nivel general în domeniul economiei, eu cred că această criză ne-a arătat că împărțirea, repartizarea rolurilor este din nou foarte importantă. O astfel de criză poate să sugereze o centralizare mult mai ridicată al unui număr foarte limitat de funcții, mai ales în domeniul prevederilor financiare. Dar această criză ne-ar putea încuraja și uh, să mergem mai departe într-un schimb de informații și competențe în rețea. Eu sunt încântat să văd că, re, că reforma devoluției pe care eu am uh, introdus-o în um, reforma fiscală printr-o rețea care se baza pe competiție, a adus mai multe putere autorităților care se ocupă de concurență și la un schimb mai bun de informații între acestea. Deci eu cred că putem să încercăm să concentrăm mai multe funcții în funcții cheie la nivel european, dacă Bruxelles poate să fie de acord cu această împărțire. Domnul Coferati, dacă îmi permiteți, voi vorbi italiană. Dacă mai mi-amintesc uh, această limbă foarte frumoasă, domnule deputat, sunt absolut de acord cu analiza dumneavoastră cu privire la tendințele protecționiste și cu privire la cauzele adânci ale acestui protecționism, dar sunt mai puțin critic decât dumneavoastră uh, în ceea ce privește faptul că și Consiliul și Comisia au lăsat statele membre să gestioneze singure această criză. Eu nu cred că de fapt așa a fost. Eu cred că mai degrabă, după cum a dat impulsul președinția franceză, împreună cu Comisia, toate uh, derapările exagerate și tendințele supranaționale împotriva vecinilor europene au fost ținute în frâu au existat ajutoare de la stat care au fost corectate prin intervenția Comisiei. Este adevărat însă că și criza ne va aduce câteva învățăminte și anume că trebuie să știm cum se poate face o politică de redresare economică generală în Europa care să fie proprie Europei, pentru că, de exemplu, în, în America măsurile Um, de redresare nu sunt decât un, n-ar fi decât un procent foarte mic din bugetul comunitar, de exemplu. Nu se poate aplica această politică. Și, domnule Maserati, de asemenea, aș vrea să vă spun că împotriva distorsionării concurenței cred că într-adevăr există măsuri. Sunt de acord cu dumneavoastră că este însă un aspect foarte politic și sunt de acord și cu măsurile pe care le-a luat domnul președinte Barroso, care spune că este nevoie să uh, se câștige mai multă, mai multă lume de partea um, politicii europene pentru concurență, că este nevoie de mai mulți aderenți în acest, în acest domeniu, pentru ca principiile europene să nu fie abandonate și pentru ca să continuăm pe această cale. Mulțumesc. Închidem acum lista vorbitorilor. Mai avem șase, șapte luări de cuvânt pe care le vom trata mai târziu. Îi rog pe colegi, vă rog să, să respecte un minut de intervenție. Acum, în numele grupului ALDE, aș vrea să pun o scurtă întrebare, domnule Monti. Sunt de acord cu dumneavoastră că integrarea pieței este o sarcină europeană, dar politica socială este în competența statelor membre în momentul de față. Dar dacă vrem să avem o piață unică competitivă, avem nevoie de piețe mai transparente, mai permeabile piețele muncii. Deci uh, instrumentul flexi securității ar putea să fie foarte util. Am putea să-l revitalizăm pe acesta pentru ca cetățenii să vadă că drepturile lor sociale sunt luate în considerare dintr-un stat în altul. Dacă, de exemplu, trec frontiera, nu își pierd drepturile sociale sau sunt defavorizați. În acest context, aș vrea să vă întreb dacă nu ar fi cazul uh, să spargem odată dictatul acesta al competenței exclusive sociale la statele membre. Mulțumesc! Uh, Mr. I, I really agree with you. Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Integrarea necesită piețe flexibile în general și mai ales piețe ale muncii flexibile. Nu ați spus acest lucru, dar cred că amândoi știm foarte bine că acest lucru capătă și mai mult adevăr în uh, cazul zonei monedei unice, fiindcă o condiție sine qua non pentru, pentru buna funcționare a zonei euro și pentru evitarea proastei funcționări este, este Uh, o piață funcțională care implică și mobilitatea. Aveți dreptate când spuneți că drepturile transferabile sunt uh, un domeniu unde statele membre nu pot acționa singure și aici este nevoie de coordonare. Cred că dacă continui pe linia ideilor pe care vi le-am prezentat. Este vorba de uh, consolidarea integrării de piață în Europa și, în același timp, uh, dacă um, avem grijă în ceea ce privește aspectele de distribuție socială la nivelul Europei, n-aș spune neapărat că ne apropiem de modelul uh, nordic, pentru că ei respectă întru totul principiile pieței și respectă întru totul principiile de protecție socială. Nu este vorba neapărat uh, de slujbă, ci de lucrători în sine. Eu nu cred că ar trebui să existe un model social, unul singur, un model social și economic la nivel european, dar dacă dorim ca integrarea de piață, de piață să fie uh, să ține mai mult cont de îngrijorările sociale, atunci, într-adevăr, uh, s-ar putea să fim atrași mai mult de nord decât de sud. Există șase luări de cuvânt și propun să le împărțim în două grupe de câte trei. Întâi domnul Gigold, apoi domnul De Jong și domnul Masters. Monti, um, schön... Domnule Monti, mă bucur să ne revedem în acest uh, cadru. Am avut un uh, schimb de opinii interesant deja și dacă tot v-ați referit la politica privind uh, domeniul fiscal, pentru mine este important să stabilim un lucru și anume că, exist, că există o distinție clară între o concurență intensă pe de o parte și pe de altă parte un stat care acolo unde reglementează, reglementează în mod unitar și prin aceste reglementări nu duce și nu permite distorsionări de concurență. Asta înseamnă, ținând cont de logica că nu are niciun sens uh, să existe în acest model uh, concurență în domeniul fiscal, în același timp uh, trebuie să existe standarde sociale pe o piață internă. Deci, trebuie să se primească suficient la bugetul statului, uh, astfel încât să se răspundă la toate nevoile și vă întreb cu ce instrumente uh, vă veți asigura ca dezechilibrul în domeniul social, în ceea ce privește cota uh, și contribuțiile la produsul intern brut, să nu fie una neloială. Cum putem face ca această um, tensiune să scadă? Domnul De Jong. Ik eh, ben blij dat uh, iedere keer als ik professor Monti uh, hoor... Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că de fiecare dată când domnul Monti vine pe la noi ne vorbește despre chestiuni specifice în mod foarte deschis. Vreau să ridic trei aspecte. În ceea ce privește drepturile sociale, aș uh, dori să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu mișcarea sindicală, în momentul în care cere un instrument juridic uh, obligatoriu, o clauză privind drepturile sociale, care ar avea ca scop ocrotirea drepturilor uh, sociale. Cum uh, vedeți dumneavoastră, domnule profesor Monti, uh, serviciile de interes general, serviciile publice, ne confruntă cu multe probleme în Olanda, sănătatea nu este inclusă și în ceea ce privește IMM-urile despre care s-a vorbit, cred că ele necesită o atenție deosebită pentru că sunt motorul economiei noastre, dar uh, este greu, de este greu să acceseze împrumuturi. Uh, dumneavoastră faceți o diferență între acele IMM-uri care nu doresc să coopereze la nivel european și altele care doresc acest lucru, pentru că noi trebuie să uh, le ajutăm, să le ușurăm povara prin măsurile pe care le adoptăm aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să vă felicit, domnule profesor Monti, pentru această prezentare foarte limpede în ceea ce privește consecințele sociale ale crizei pe piața și modul în care a afectat piața internă. În ceea ce privește IMM-urile, știm foarte bine că sunt instrument foarte puternic de redresare economică și creare de locuri de muncă. Ce măsuri credeți dumneavoastră că ar trebui să fie luate pentru a consolida pe piața internă cât și pe piața mondială, IMM-urile. În al doilea rând, în această perioadă de criză există o tendință de protecționism. Cum putem să luptăm împotriva sa? Pentru că, cum știm foarte bine, reprezintă o cauza a distrugerii sociale. A treia întrebare. Exclude, excluziunea economiei de piață într-o lume Um, mondială duce la o sărăcie inacceptabilă. Suntem în anul luptei împotriva sărăciei și aș dori să știu dacă în alazia dumneavoastră ați ținut cont de acest aspect foarte important. Sigur ați făcut acest lucru, dar vreau să vă întreb um, care este percepția dumneavoastră asupra acestui aspect și care sunt măsurile pe care le-ați propune pentru ca excluderea de pe piață să, să fie combătută și să nu reprezinte Um, un vehicul către excludere și um, sărăcie. În ceea ce privește piața internă, uh, cum putem să modificăm uh, percepția cetățenilor europeni în ceea ce privește piața internă în mod prietenesc, prieten, prietenesc uh, cu o abordare mai pedagogică, mai protecționistă. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, domnule profesor. Vă mulțumesc! Uh, Mr. Giegold. Domnul Giegold? Yes, I, I remember previous and very interesting. Giegold, îmi amintesc ce discuții am mai avut foarte interesante și vreau să vă spun că simpla dumneavoastră prezență uh, chiar dacă nu ați luat cuvântul acum, mi-amintește că nu am menționat niciodată chestiunea schimbărilor climatice și n-am vorbit despre energie și vă datorez acest, vă datorez scuze nu doar dumneavoastră, ci și colegilor dumneavoastră, dar vreau să vă spun, să vă spun că mă ocup în tăcere de acest lucru pentru ca noua abordare în ceea ce privește impozitarea să țină cont întru totul de această dimensiune foarte importantă. M-ați întrebat uh, despre instrumente pentru a face față inegalităților sociale și vreau să vă spun că ar trebui să avem o discuție mai amplă privind aceste aspecte. Raportul meu nu face decât să deschidă um, această dezbatere. Eu sunt de părere că rolul politicii fiscale în general și aici mă refer la statele membre la mod individual va trebui să fie revizuită în următorii ani, pentru că venim după o perioadă de 20 de ani de ideologie dominantă pe care așa o numesc eu, chiar dacă întotdeauna am, am crezut uh, cu tărie în virtuțile pieței, dar este vorba despre o ideologie în care uh, impozitele, impozitele uh, erau, uh, uh, erau considerate uh, negative și îmi amintesc că în 2004, când eram uh, comisar, la sfârșitul mandatului meu de comisar, am uh, refuzat o ofertă a, a, prim, a premierului italian. Am uh, refuzat să devin uh, ministru de finanțe în Italia, fiindcă nu eram de acord cu uh, obiectivul său, e vorba de uh, scădere a impozitului pe venit, care, după mine, nu era compatibil cu situația bugetară a țării la acea perioadă. Cred că avem nevoie să revizuim relația între stat, piață și uh, cetățeni, ceea ce, bineînțeles, ține cont și de dimensiunea fiscală. Domnul de Jung, uh, în ceea ce privește uh, un instrument juridic um, obligatoriu pentru toată lumea, la toate nivelurile, în ceea ce privește drepturile sociale. Da, este o idee interesantă. Nu am un răspuns acum, dar cred că trebuie să avem um, uh, niște uh, clauze de salvgardare foarte clare dacă dorim să ajungem la un progres aici, pentru că, iată, am, um, uh, știm ce înseamnă să aplici aceste principii în calitate de comisar, eu știu ce înseamnă acest lucru și trebuie să încercăm să, uh, să prevenim tragediile, fiindcă acestea există acolo în momentul în care comisia uh, dorește să uh, să adune toate ajutoarele oferite oaltă, iar pe de altă parte statele membre sunt obsedate de de intențiile agresive care îi sunt atribuite comisiei. Iată, deci toate aceste lucruri trebuie soluționate, iar în ceea ce privește serviciile publice, serviciile de interes general, după hotărârea, At după hotărârea Atmark, am pus în aplicare un pachet care poate mai trebuie clarificat, mai ales în ceea ce privește proporționalitatea, care se ocupă de ce a spus doamna Bastos, este vorba de IMM-uri și modul în care putem consolida acest element foarte important al economiei europene. Cred că un aspect foarte important aici este că trebuie ca piața internă să fie o imagine mai prietenoasă, să nu fie o opacoste și un motiv de iritare. Trebuie să simplificăm piața internă și modul în care se înaintează plângeri, precum și soluționarea acestora de către, pentru IMM-uri și asociațiilor, în momentul în care uh, companii mari sau administrația publică uh, încalcă Uh, drepturile lor privind piața internă, de pe piața internă. Um, ați făcut referire la patru puncte foarte mari și m-ați întrebat cu modestie care este rețeta mea pentru combaterea sărăciei. Eu sper să mai avem uh, ocazia de a intra mai în profuzime în acest subiect, dar uh, cred că dumneavoastră ați spus foarte bine că trebuie să ne asigurăm că um, nu se creează nu se creează sărăcie suplimentară prin extinderea pieței. Asta nu numai pentru că ne interesează distribuția bunăstării, dar cred că ar trebui să ne dăm seama că dacă nu soluționăm aceste probleme legate de distribuirea socială, vor, vom avea probleme și trebuie să ne asigurăm că cetățenii au acces la Uh, piața unică. Vreau să vă spun doar câteva cuvinte despre acest lucru. Um, pe baza propunerilor din raportul la Mansur, uh, care a fost cerut de președintele Franței, și fiindcă acesta nu a fost pus deloc în uh, aplicare, reprezintă un, uh, un teritoriu foarte promițător pentru noi, așa cum a spus și un coleg al dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Monti. Din păcate nu mai avem timp așa încât uh, va trebui să opresc discuția aici. Ceilalți participanți la discuție așteaptă deja de un sfert de oră. Uh, promit celor trei colegi care au dorit să ia cuvântul că vor face acest lucru fiind primii în următoarea rundă de întrebări. Sunt trei reprezentanți ai socialdemocraților, însă Uh, ei au fost reprezentați până acum în mod corespunzător. Vă rog, trebuie să vă spun, dacă nu reușim să respectăm uh, timpul, Nu, nici măcar nu uh, ai dorit să iei cuvântul. Îmi pare rău. Deci trebuie să trecem la următoarea temă și vom avea apoi suficient timp pentru a recupera întrebările, însă, um, așa i-am spus și domnului Monti și anume că la ora 10 uh, vom încheia această dezbatere, este deja 10 și un sfert, deci vei avea ocazia să iei cuvântul ulterior referitor la aceste subiecte. Nu mai avem timp să tratăm acum nicio întrebare, dar poți să uh, spui câteva cuvinte dacă dorești. Alors je m'excuse auprès du professeur Monti qu'il ne pourra pas me Îmi cer scuze la domnul profesor Monti pentru că el nu va putea să-mi răspundă, dar aș vrea să îl rog să facă tot posibilul să-și folosească autoritatea pentru ca să fie puternic în ceea ce privește concluziile. Pentru că dacă vom continua pe aceeași logică a pieței interne, întotdeauna de jos în sus la o armonizare socială nu vom reuși să ne atingem obiectivele. Obiectivul este să obținem o piață unică mai puternică și sunt de aceea de acord cu punctea, punctul acesta de plecare și anume că, într-adevăr, s-au luat, s luat decizii greșite um, mai de mult, dar și în, în 35 s-au luat decizii greșite și Roosevelt a luat decizii greșite, dar eu cred că dacă continuăm să menținem aceeași linie, spunând că nu trebuie să schimbăm nimic la politica concurenței, când de fapt condițiile în care se desfășoară uh, această activitate este cu totul alta, nu vom mai reuși să mai uh, putem vinde această piață internă cetățenilor. În ceea ce privește problema socială, toată lumea este de acord că politicile sociale trebuie să rămână la nivel național, însă nu putem să continuăm o separare între o logică a pieței unice care se dezvoltă la nivel european și politicile sociale care sunt o bază a concurenței între lucrători. Domnule Moti, eu ce, ce vreau să fac este să vă cer să mergeți mai departe și mai departe în aceste propuneri, pentru că dacă dumneavoastră nu veți spune acest lucru, nimeni nu o să facă. Dacă așa cum s-a întâmplat cu uh, domnul de la Rozier, când a făcut propuneri uh, ridicate, s-a obținut mai puțin. Dacă nu puneți ștacheta foarte sus, nu se va obține atât cât dorim. Eu cred, deci, că trebuie să mergem mult mai departe, atât în ceea ce privește problema fiscală, cât și cea socială. Momentul este acum, cel mai prielnic. În ceea ce privește problema fiscală, am vorbit de foarte multe ori de ea, deci nu voi reveni, dar asupra problemei sociale cred că mai sunt multe de făcut. Știu că statele membre, în felul în care se comportă astăzi cu expertiza pe care o au, nu, vor putea, nu vom putea să ajungem la ceea ce ne dorim. Trebuie să găsim instrumente pentru uh, ca nu neapărat să armonizăm totul la nivel european, dar pentru a putea integra criterii sociale. Avem un pact de stabilitate, avem diferite instrumente de coordonare. Eu cred că trebuie să facem ceva acum. Acesta este momentul istoric pentru a face o disciplină în acest domeniu și dacă puneți acest lucru în raportul dumneavoastră, e important. Dacă spuneți că sunt trei uh, piloni, Maastricht, Lisbon, Lisabona și Roma, da, la Roma aveam concurența în politică, în Maastricht avem pactul de stabilitate și avem toate instrumentele băncii centrale și în tratatul de la Lisabona ce avem? Trebuie să vină ceva și din partea acestui aspect. Așteptăm deci raportul Monti. Mulțumesc! Um, thank you very much, senior Monti. Mulțumesc, domnule Monti, pentru că ați acceptat invitația noastră. Uh, mulțumim încă o dată și ne vom continua dezbaterea. Dragi colegi, continuăm acum ordinea de zi. Trecem la prima rundă de dezbateri de pe ordinea de zi. Avem mai mulți vorbitori, trei la număr, după cum vedeți. Introducerea în temă șomajului și al statului social o va face domnul Sir Tony, Sir Tony Atkinson, care este profesor pentru economie la London School of Economics și a lucrat în diferite comisii pe teme similare. A fost de asemenea și membru al Consiliului de Analiză Economică în uh, subordinea ministrului uh, premierului francez. De asemenea, este și deținătorul legiunii de onoare. Alți doi uh, vorbitori vor fi doamna Alice Udrago, care a lucrat foarte mulți ani pentru OIM um, în Africa și a publicat mai multe studii despre problemele pieții muncii, despre activitatea și munca copiilor despre uh, aceste probleme, așadar ne va vorbi. Și apoi, al treilea, domnul Jeremy Smith, care este secretar general al Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor din 2002. Toți trei vorbitorii sunt experți pe domeniul lor de competență, cu multe publicații. Detaliile despre dumnealor le puteți găsi la începutul, la intrarea în sală, aveți și curiculum vitae și aveți și documente pentru prezentările lor care v-au fost puse la dispoziție de către secretariat. O să cer acum uh, domnului Tony Atkinson să vorbească timp de 12 minute, pentru că dumnealui face introducerea are 12 minute, ceilalți doi vorbitori au 8 minute, iar apoi cei care vor pune întrebări vă rog să, să uh, formuleze foarte pe scurt și dumneavoastră vă rog să respectați timpul. Mulțumesc! Hmm. Thank you very much uh, for inviting me. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Domnul Montei a vorbit despre monopol și aș vrea să vă explic că chiar dacă ați spus despre mine că sunt profesor la Oxford, Cambridge și Harvard, sunt profesor doar la Oxford. Căci altfel aș ocupa prea multe slujbe și nu, sunt, nu avem multe slujbe la dispoziție, cum știți. Uh, în uh, primul rând, uh, vreau să mă refer și la prezentarea foarte interesantă pe care ați auzit-o și modul în care s-a referit domnul profesor Monti despre uh, Uh, finalizarea pieței interne și condițiile sociale necesare pentru a sprijini această finalizare. Și uh, în introducere vreau să vă vorbesc despre aceeași uh, scindare în discuția macroeconomică, pentru că se pare că există o fisură în dezbaterile publice și um, um, cercetarea universitare între între scăderea PIB-ului uh, Uh, dezechilibrele macroeconomice, datoria de stat și stabilitatea financiară. Pe de o parte a existat aceste discuții și pe de altă parte se discută uh, impactul asupra uh, cetățenilor, veniturilor, perspectivelor de viitor ale oamenilor și uh, Săptămâna trecută, când am participat la două reuniuni, una după alta, prima organizată de DG Research privind inegalități sociale în Europa și cealaltă, exact a doua zi, organizată de Fondul Monetar Internațional privind ieșirea din datoria publică, mi-am dat seama că nu prea exista legătură între aceste două discuții. Inegalitățile sociale uh, Um, erau uh, rezultatul uh, politicilor economice sau uh, măsurile Uh, pentru rezolvarea problemelor fiscale s-ar putea să aibă um, efecte asupra um, standardului de viață al oamenilor. Iată deci ce încerc eu să fac în, acest, în această prezentare și mă bucur foarte mult că ați organizat această reuniune. Încerc să reunesc aceste aspecte. În primul rând, uh, iată, am uh, am conturat uh, un mod foarte simplu de a prezenta acest lucru și câteva elemente ale modului în care macroeconomia a fost afectată de criză, de această criză provocată de uh, domeniul financiar. Am văzut că s-au um, uh, succedat niște etape. Uh, prima a fost uh, reprezentată de efectul piețelor de uh, active în momentul în care uh, bunăstarea a scăzut, iar guvernele au trebuit să sprijine cetățenii. A doua etapă, care a început să afecteze economia reală, iar uh, domnul președinte s-a referit la șomaj, dar aici nu este vorba doar de șomaj, este vorba și de scăderea salariilor, uh, scăderea um, condițiilor de muncă și, bineînțeles, um, scăderea profiturilor pe care le care se obțin de pe piața de capital și în ceea ce privește guvernul um, s-au scăzut uh, profitul obținut, profiturile fiscale obținute din, trans, din sporirea transferurilor. Iată această a doua fază în care ne aflăm acum, uh, dar probabil că mm, pe noi ne îngrijorează ce va urma, care este următoarea fază, următoarea etapă, a, a treia, unde se pare că uh, vom uh, simți consecințele care și acestea vor depăși mandatul acestui parlament, vor depăși și, um, și generația noastră. Este vorba de efecte privind datoria publică, efecte subliate de guvern, dar mai important pentru oameni este vorba de uh, efectele prelungite ale acestei crize, mai ales asupra celor care intră pe câmpul muncii, în câmpul muncii acum, vor sau tineri care abia au intrat în câmpul muncii. Uh, este vorba de efectele pe care le vor simți ei de-a lungul uh, carierei și în ceea ce privește potențialul de promovare în carieră. În ceea ce privește efectele pe piața de capital, uh, va exista un efect prelungit asupra celor care Uh, economisesc pentru bătrânețe, ei uh, vor uh, simți pe o perioadă foarte lungă de timp un sentiment de nesiguranță în ceea ce privește viitorul. Iată deci, um, acest, acestea sunt efectele. Ce vor însemna ele pentru cetățeni, pentru omul de rând? Bineînțeles, în primul rând, o chestiune pe care nu am aici în prezentare, dar Uh, o să vă spun acum, uh, nu vom afla imediat aceste lucruri, iar um, trebuie să vă spun că ieri um, s-au publicat cifrele PIB în Marea Britanie pentru ultimul uh, trimestru din anul trecut și avem, iată, informații proaspete, dar nu știm prea multe despre ce se întâmplă la în viața oamenilor, în casă, în gospodăria fiecarei persoane. Rata de sărăcie publicată de Eurostat Uh, pentru 2008 uh, se referă la venitul um, pe gospodărie pentru 2007. Deci, iată, suntem în urmă uh, în anul luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale, ne, avem cifre din 2007. Iată. Trebuie deci să avem un sistem de monitorizare mai bine pus la punct și mai actualizat în ceea ce privește standardul de viață. Aici ar, am, ar trebui să facem două lucruri. Să ne întrebăm ex ante la ce ar trebui să ne așteptăm, care vor fi efectele crizei asupra, uh, asupra oamenilor și familiile lor și să tragem învățăminte din trecut. În uh, timpul care mi-a mai rămas, aș dori să, fac, să încerc să fac acest lucru pe scurt. Ce ne așteptăm să se întâmple? Analizând acest lucru, și iată, acum un an am, am propus uh, un lucru care a fost preluat de OCDE și de comisie. Deci acum uh, un an am propus să avem uh, un stres test pentru instituțiile financiare și să facem același lucru pentru instituțiile sociale. Să ne întrebăm cum ne așteptăm ca acestea să reziste unor situații cum ar fi criza actuală? Putem face acest lucru ex ante, așa cum am spus și, să, și, arătăm, și arătăm prezentarea, arătând că avem um, foarte multe instrumente care uh, pot oferi uh, ajutor celor uh, care suferă de pe urma recesiunii economice. Avem um, uh, avem ajutor de șomaj și alte ajutoare, avem avem protecție, sisteme de protecție pentru pensie și Uh, sisteme de asistență pentru persoanele care și-au pierdut economiile, A, uh, și precum um, și um, eșalonarea beneficiilor din venituri. Acum uh, foarte multe persoane beneficiază de acest sistem de asistență. Bineînțeles că în situația de criză, dacă aceste venituri scad, scade și această asistență, aceste subvenții pe care, aceste Um, alocații pe care le primesc oamenii. În momentul în care discutăm criza, trebuie să ne dăm seama că nu, este, nu, nu suntem în 1929, uh, situația s-a schimbat, avem, uh, uh, avem state sociale care au schimbat foarte mult situația și până la urmă, totuși acest lucru este doar în principiu. Și principiile și realitatea diferă foarte mult. Iată, ce voiam să subliniez într-o astfel de analiză este faptul că există foarte multe lacune, foarte multe găuri în această plasă de siguranță care nu funcționează așa cum ar trebui. Și uh, am aici un raport foarte interesant uh, în ceea ce privește situația socială din Uniunea Europeană, primul capitol, și uh, în primul capitol se arată că dacă analizăm situația șomerilor din 2005. Dacă, intre, dacă ne întrebăm, primesc aceste persoane șomerii, primesc ajutor de șomaj, aici am, am studiat uh, cazul uh, persoanelor uh, care uh, au uh, fost șomeri de, pe o perioadă mai lungă de timp. Și o să ne dăm seama că o treime din aceste persoane nu primesc ajutor de șomaj. Uh, Uh, cifra era mai scăzută în țări cum ar fi Austria și Germania, dar uh, mai mare, procentul mai mare în țările baltice, în zona mediteraneană și în uh, Marea Britanie. Nu știu dacă are legătură cu faptul că sunt pe malul mării, dar iată că există diferențe foarte mari în ceea ce privește modul în care ajutorul de șomaj ajunge la cei care uh, au dreptul să îl primească. Situația se înrăutățește pe măsură ce perioada crește. Dacă vedeți aici, avem un un articol în ziar în care se spune că un milion de șomeri uh, vor ieși din sistemul de ajutor de șomaj la sfârșitul 2010. Iată, deci situația se agravează. În primul rând, trebuie să analizăm situația ex ante și trebuie să ne întrebăm cum va funcționa acest lucru iar uh, s-ar putea ca oamenii să nu primească ajutor de șomaj dintr-un număr de motive. Nu putem să ne, uh, să ne liniștim spunând că avem un sistem de asigurări sociale de de securitate socială bun. Uh, haideți să vedem acum, trecând de la analiza ex să vedem ce s-a întâmplat. Am analizat situația uh, familiilor cu venituri mici și să vedem uh, ce se întâmplă în ce se întâmplă jo jos și sus, la baza și la vârful scării de distribuție. Acum, uh, situația mm, nu este, bineînțeles, ca cea din anii 30. Uh, în anii 30 uh, vârful scării de distribuție era foarte afectat, dar dacă analizăm recesiunile recente provocate de crizele bancare, mm, ne dăm seama cu surprindere că în toate cele identificate de OCDE, fiecare dintre aceste recesiuni, pentru fiecare dintre acestea, perioada de recesiune era o perioadă în care Uh, distribuirea uh, procentului de 1% din totalul veniturilor a crescut și nu a, a scăzut. Uh, acest lucru era valabil pentru foarte multe țări, astfel încât dacă ne gândim la ce s-a spus că sărăcia este definită diferit de bogați și de săraci. Văd că nu mai am foarte mult timp la dispoziție, astfel încât o să mă grăbesc. Voiam să vă spun ceva despre uh, pachetul uriaș uh, pe care l-a prezentat uh, anul trecut președintele Obama, uh, iar uh, Statele Unite au, au făcut acest pachet uh, uh, uriaș de stimulare pe, aproape pe furiș, uh, Uh, și acest pachet de combatere a sărăciei care a fost descris ca uh, fiind uh, cel mai, cel mai semnificativ pachet de combatere a sărăciei de, după război. Și aici vreau să vă atrag atenția asupra um, uh, creșterii ajutorului de șomaj, uh, scutirea fiscală pentru ajutorul de șomaj, o măsură foarte simplă care poate fi Uh, care poate fi folosit și în Europa. În Statele Unite ale Americii poți ale Americii poți beneficia de ajutor de șomaj pentru, pe o perioadă de 78 de săptămâni. În Marea Britanie această perioadă este doar de 26 de săptămâni. Știu că nu mai am mult timp la dispoziție, așa că o să mă grăbesc. Bun. Pe de o parte, trebuie să alcem la o altă dezbatere socială, să nu vorbim doar despre scăderea PIB-ului ca și cum n-ar avea niciun efect asupra vieții oamenilor. Avem nevoie de un sistem mai bun de monitorizare pentru a cunoaște uh, situația reală a, a familiilor și a nivelului de trai, avem uh, motive de îngrijorare și pe termen uh, scurt, pentru că am studiat uh, consecințele pe termen scurt și în ce privește ajutorul de șomaj și nu numai, dar și privind efectele pe termen lung și modul în care viețile oamenilor vor fi afectate pe viitor. Și nu în cele din urmă, Uh, viitorul stă în mâinile noastre, în mâinile voastre, să spunem așa, și, și depinde de răspunsul la criză pe care îl dau statele membre și Uniunea Europeană. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul doamnei Alice Uedrago. Thank you. Monsieur le Président de la Commission, euh, euh, Stimate domnule președinte, președinte al Comisiei CRIS, stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați invitat Organizația Internațională a Muncii pentru ca să participe la această dezbatere. Aș vrea să vorbesc foarte pe scurt despre trei puncte. În primul rând, despre efectele crizei uh, asupra economiei reale. Apoi voi vorbi pe scurt despre măsurile generale luate de către Biroul Internațional al Muncii în gestiunea crizei și voi vorbi și despre viitor pe scurt, punând accentul pe parteneriatul pe care îl avem în momentul de față cu Uniunea Europeană. Voi începe printr-o afirmație care mi se pare importantă, care însă este foarte des uitată atunci când vorbim despre criza locurilor de muncă. Se vorbește foarte mult numai despre șomaj, când, de fapt, definiția muncii decente nu este ocuparea la ocupare nu putem vorbi decât de o dimensiune a muncii până la urmă. Există și alte dimensiuni, cum ar fi protecția socială sau drepturile fundamentale, dreptul la un loc de muncă, dialogul social. Când unul dintre aceste elemente care constituie munca nu există, deja avem uh, o problemă cu munca decentă. Și când vorbim despre efectul crizei asupra locurilor de muncă și a ocupării, trebuie să ținem cont de aceste trei aspecte care constituie un loc de muncă conformitate cu uh, studiile noastre, aceste elemente arată că sunt indisociabile și sunt interconectate și se sporesc reciproc. Aceasta s-a văzut și în declarația pe care au adoptat-o toate statele membre în această organizație și care, de fapt, reafirmă valorile organizației noastre. Acum două zile, la Davos, biroul uh, Internațional al Muncii a publicat mai multe cifre incredibile. În sală aveți un comunicat de presă care vă dă detalii despre tendința ocupării în lume. Ca să vă dau câteva cifre despre amploarea fenomenului, Biroul Internațional al Muncii consideră că în lume astăzi există 212 milioane de persoane fără loc de muncă, deci 34 de milioane mai mult decât în 2009. Și previziunile pe viitor nu sunt prea roz pentru că pentru țările dezvoltate și pentru Uniunea Europeană se estimează că 3 milioane de persoane vor, se vor adăuga la aceste cifre ale șomajului în 2010 chiar. Ce înseamnă aceste cifre? Înseamnă că în primul rând, în spatele lor există oameni, oameni, femei, copii, bărbați care se afundă încet încet în sărăcie și care nu au posibilitatea de a participa la generația de bogăție care există astăzi. Sunt deci la marginea societății. Al doilea punct este unul referitor la noi. Trebuie să avem grijă și să ne spunem că nu pentru că astăzi se vorbește despre ieșirea din criză în ziare și despre ieșirea din recesiune, trebuie să uităm deodată toate lecțiile trecutului, pentru că întotdeauna există un decalaj foarte mare între relansarea economică și relansarea la nivelul pieții muncii. Dacă ne uităm doar la statele dezvoltate, estimările prevăd că până când își va regăsi nivelul de dinaintea crizei piața locurilor de muncă, vor mai trece probabil vreo trei ani. Ceea ce trebuie să reținem este și că atunci când există sisteme foarte puternice de protecție socială care sunt implementate, se poate lupta în mod eficient împotriva sărăciei. Aș vrea să vă citez exemplul programului Bolsa Familia în Brazilia, care a permis 11 milioane de familii să iasă din sărăcie, adică 50 de milioane de persoane. Dacă ținem cont de toți parametrii muncii decente, ne gândim la parametrii sociali care permit tuturor actorilor de pe piața muncii să influențeze deciziile și politice de pe această piață, ceea ce este extrem de important și aceasta se întâmplă prin dialogul social. Un alt punct pe care vreau să-l menționez foarte pe scurt este că a trebuit într-adevăr să abordăm o nouă gândire pentru ca să vedem de fapt care sunt problemele în momentul de față. S-a pus accentul pe economia reală, pe întreprinderi, pe lucrători, ceea ce nu se întâmpla înainte. Și apoi s-a vorbit despre necesitatea de a reforma arhitectura financiară la nivel mondial, care este considerată acum o prioritate pe agenda globală. Ce mai este important de reținut este că foarte repede s-a văzut că este nevoie de o coerență în acțiuni, pentru că actorii nu trebuie să mai intervină pe piață în mod dezordonat, ci trebuie să își concerteze eforturile, să încerce să găsească un răspuns potrivit, dar un răspuns comun, pentru că avem probleme comune și că această problemă este de fapt mondială o problemă atât de globală ca aceasta nu poate găsi decât astfel de răspunsuri. Așadar, parteneriatele sunt un element important. Nu vreau să revin aici asupra procesului G20, care a adus uh, foarte multe rezultate pentru economia reală prin uh, abordarea crizei mondiale. Criza aceasta este multidimensională și de aceea nicio autoritate sau niciun stat singur nu poate să rezolve această criză. Organizația Internațională a Muncii a fost prima organizație care a dat un răspuns clar în fața crizei. În noiembrie 2008, această organizație a început să implementeze un pachet de măsuri politice care să permită țărilor care doresc să le preia și să le pună în aplicare pentru a încerca să se redreseze. Este vorba de un meniu flexibil de măsuri, o sumă de politici care au fost testate și care și-au dovedit deja eficiența în anumite state și care au arătat de asemenea că pot să combată cu adevărat criza. De aceea, Biroul Internațional al Muncii consideră că datorită pachetului de măsuri sociale care au fost puse în aplicare de către statele G20, am reușit să păstrăm 11 milioane de locuri de muncă. Acum, ce se întâmplă cu viitorul? Trebuie, deci, să re înnodăm cu latura dezvoltării. Eu cred că aici este foarte important să ținem cont de această legătură. Pactul Mondial pentru Ocupare este foaia de parcurs a Organizației Internaționale a Muncii și vorbesc de organizații aici pentru că mă refer la statele membre pe care dumneavoastră le reprezentați, de organizații de lucrători și de angajatori. Și deci trebuie să încercăm să punem în aplicare acest pact mondial pentru ocupare care a fost uh, susținut de toate instituțiile multilaterale, inclusiv de către G20 și de către ceea ce noi aplăm G192, de fapt toate, organiz- toate statele membre în ONU. Aceasta este o provocare mondială, dar este și o provocare individuală, pentru că ea se adresează statelor, se adresează guvernelor, dar și întreprinderilor și lucrătorilor. Și vreau să vă dau un exemplu pentru întreprinderi, cât de necesar este să se implice din ce în ce mai mult în ceea ce numim noi responsabilitatea socială. Și rolul partenerilor sociale este fundamental pentru că dialogul social ne-a arătat că atunci când lucrătorii și angajatorii sunt implicați amândoi în deciziile care se iau, au mai multe șanse să găsească o soluție care se potrivește pentru ei. Ei sunt cei care știu cel mai bine, de fapt, ce decizii trebuie să ia. Mai există o amenințare foarte reală și anume, faptul că astăzi considerăm că am ieșit oarecum din criză nu înseamnă că vom ieși imediat din toate măsurile care s-au luat pentru domeniul social, pentru a-i susține pe cei săraci. Pentru că altfel Europa risca să se regăsească din nou într-o situație mult mai dificilă și nu ar mai putea să ajute statele care nu au, de exemplu, marja bugetară sau politică pentru a lua măsuri de redresare economică. Nu vor mai putea, deci, să ajute aceste țări din punct de vedere financiar. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez este parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană. Acest parteneriat este un parteneriat model. De ce? Pentru că valorile Uniunii Europene sunt exact valorile Biroului Internațional al Muncii și nu aș vrea să intru aici în detalii pentru că beneficiem de un sprijin foarte puternic din partea UE, atât în cadrul uh, ONU și a colaborărilor cu ONU, cât și în cadrul uh, activităților de cooperare tehnică. Este important să spunem în acest moment că era să intrăm într-o situație catastrofală, dar că încă ne putem uh, spune că ne aflăm la marginea prăpastiei. prăpastiei. Așadar, fiind dat că această criză, de fapt, vorbește despre oameni, nu trebuie să neglijăm acest aspect. Mulțumesc foarte mult, spune președintele și acum are cuvântul domnul Smith. Uh, Vă rog să-mi permiteți uh, pe scurt să pun accentul pe um, autoritățile regionale și municipale în numele Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene, care este organizația uh, umbrelă care aduce la un loc um, municipalitățile regionale. Autoritățile regionale, după cum știți, în ceea ce privește competența și resursele lor financiare, precum și autonomia, sunt uh, bine definite, însă trebuie spus că joacă un rol important uh, pentru um, ajutorarea celor uh, care nu mai au un loc de muncă și sunt defavorizați din punct de vedere social. Ei uh, cheltuiesc 10 până la 25% din uh, produsul intern brut, uh, din uh, majoritatea statelor membre europene, asta pentru a avea o dimensiune și ceea ce este mai relevant în prezent, uh, investesc um, în investiții de capital Așa încât dacă este vorba despre stimulente economice, îmbunătățiri pe această direcție, um, investiții um, ecologice, um, joacă un rol important pe această direcție. Însă autoritățile locale și regionale, precum și comunitățile locale și regionale, au fost lovite foarte puternic de criza economică, ceea ce pune o presiune foarte mare asupra lor pentru că trebuie să-și îndeplinească în continuare sarcinile și anume să-i sprijine pe cei afectați de criză într-un moment în care acest ajutor devine cât, cu atât mai necesar. Pesimismul și îngrijorarea privind um, viitorul uh, este, sunt prezentate într-un studiu publicat în noiembrie. Avem câteva exemplare disponibile aici, câteva um, idei principale. În cursul timpului, peste 70% um, din uh, lucruri sau uh, înrăutățit în 2007, um, de asemenea în 2010 um, situația s-a uh, înrăutățit cu 10% și se așteaptă o um, îmbunătățire a situației pe viitor, o îmbunătățire cu 50%. Statele membre se așteaptă la o reducere a lichidităților în 2010 și de asemenea în, de o înghețare a acestora în urma inflației. Două treimi au răspuns că propriile resurse vor fi reduse substanțial și 60% că transferurile guvernamentale către autoritățile locale au fost reduse. Pe de altă parte, după cum știm, presiunea uh, asupra acestora a crescut. Vreau să mă exprim cât se poate uh, de pe scurt. Um, domnul Peter Road um, președintele autorității um, de asistență de stat uh, din uh, Germania um, a spus în noiembrie că um, veniturile uh, au, impozitele din venit au scăzut cu 20% în anul 2009, de asemenea se va observa o alocare a fondurilor pentru autorități locale în 2010, care va fi mai mică decât în anii trecuți situația veniturilor uh, va fi uh, tot mai rea pentru autoritățile locale și pe viitor, uh, de asemenea, um, cheltuielile privind uh, veniturile din asigurări sociale vor fi reduse. Este o perspectivă cât se poate de clară și acesta era doar un exemplu pentru a ilustra situația la nivelul întregii Europe. Uh, de asemenea, ne temem, în mod evident, așa cum s-a spus, că impactul uh, deficitului uh, public uh, din statele membre și a datoriei publice va avea efecte asupra PIB-ului și acest lucru va duce la o scădere a veniturilor într-o perioadă în care presiunea de a îi ajuta pe cei um, pe șomeri și pe cei care sunt, se află în situație de risc în ceea ce privește locul lor de muncă este tot mai mare. Trebuie să subliniez câteva lucruri și anume, autoritățile locale și regionale în media lor um, au avut de suferit și în uh, multe țări lor nu le este permis să facă credite decât pentru uh, scopuri pe termen scurt. Deci acest spațiu de manevră al lor este mai mic decât cel al guvernelor naționale. Sper că această comisie va sublinia rolul esențial al autorităților locale și regionale și rolul lor social în susținerea celor defavorizați și fără loc de muncă și uh, va ajuta astfel uh, guvernele naționale și Uniunea Europeană în vederea încurajării uh, acestor loca- um, autorități locale și regionale. Una dintre temerile noastre este că politicienii de la nivel național și funcționarii publici vor reduce în, continu- uh, în continuare uh, investițiile către autoritățile descentralizate decât uh, oricum cu mult mai mult decât o fac pentru propriile departamente. În particular, ne temem că tocmai în acest moment întregul proces al descentralizării uh, în ceea ce privește finanțarea și serviciile, uh, se află într-o situație de risc de a se uh, reîntoarce uh, la un sistem centralizat. Este pentru prima dată când în istoria Uniunii Europene avem un tratat, cel de la Lisabona, care uh, acordă un rol pozitiv um, autorităților locale în ceea ce privește uh, principiul subsidiarității. De aceea am dori, dacă se poate, să um, promovați uh, această descentralizare și nu să uh, susțineți um, această reinversare a rolurilor și anume întoarcerea la un sistem centralizat. Este nevoie de flexibilitate pentru a răspunde la presiunea care va exista și pe viitor. Sigur că autoritățile locale au Acestea s-au aflat sub presiune și în trecut, însă au lucrat cu eficiență și au oferit servicii bune și sperăm ca uh, și în continuare să fim susținuți de Uniunea Europeană pentru a ne îndeplini sarcinile remarcile și observațiile domnului Monti au fost cât se poate de pertinente atunci când s-a referit la serviciile de interes general la nivel local. Curtea de Justiție și-a îmbunătățit activitatea în prezent, însă câteodată a avut abordări uh, mai ciudate în ceea ce privește relația uh, privind legile uh, de pe piața internă și serviciile generale oferite de guvernele locale mai ales în ceea ce privește serviciile intercomunale care eh, erau preluate în sarcina eh, autorităților locale și regionale. Aceste autorități nu doresc să existe o competiție eh, cu piețele externe, ci doresc să-și îndeplinească cu bine sarcinile care le-au fost alocate. Iar observațiile făcute domnul Monti uh, Uh, au fost foarte bune în acest sens. Putem uh, da mai multe exemple pe această direcție, uh, însă este foarte bine că um, se va face o clarificare legislativă în acest sens. Trebuie să ne păstrăm autonomia necesară și, de asemenea, uh, guvernanța uh, pe mai multe nivele, astfel încât să lucrăm în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Pot să îi invit acum pe colegi să adreseze din nou întrebări. Până acum s-au uh, înscris pentru a lua cuvântul patru persoane din partea PP-ului Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare întrebare către doamna Udrago uh, din partea OIM. Ați atras atenția asupra faptului că criza nu a trecut încă și primele semnale pozitive nu sunt suficiente pentru că în continuare oamenii uh, se găsesc într-o situație de sărăcie și sărăcia este crescând. Acest lucru trebuie evitat. Un exemplu, prin măsuri de stat, dorim să uh, intervenim astfel încât oamenii să se găsească în continuare în procesul de lucru, de exemplu prin șomaj tehnic, iar ceea ce uh, dorim este ca uh, cetățenii să se găsească în continuare în situații de ocupare și să nu avem um, o fisură pe această piață. Uh, salut pactul încheiat de dumneavoastră la nivel mondial și noi uh, am avut un asemenea pact. Uh, la noi au existat uh, alianțe locale și regionale pentru a se asigura locurile de muncă și angajații și angajatorii au dorit încheierea acestor alianțe, iar întrebarea mea este următoarea. Din decembrie avem în vigoare tratatul de la Lisabona, noi parlamentarii uh, am fost întăriți în drepturile noastre, iar Carta Drepturilor Fundamentale nu a fost îndeplinită de trei țări, ci și a Marea Britanie și Polonia. Aceasta este un fenomen uh, secundar din punctul dumneavoastră de vedere sau este ceva ce ar trebui tratat la nivelul OIM? Care este importanța și semnificația acestei carta a drepturilor fundamentale? Mulțumesc! Otmar, mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult pentru această analiză și pentru evaluările pe care le-ați făcut. Însă, în comisia noastră avem o problemă și anume nu vrem să descriem neapărat uh, doar situația la noi în comisie, ci vrem și să vedem și să inițiem acțiuni politice. Și la toate expunerile pe care le auzim, ne lovim de o limită. Pentru că cerințele pe care le impun aceste expuneri sunt mai ales adresate sistemelor uh, sociale și acestea sunt în competența statelor membre. Avem însă acum tratatul de la Lisabona. Acest tratat răspunde exact la întrebarea cu privire la drepturile fundamentale sociale sau economia socială de piață și la ocuparea de plină și la problema instrumentelor concurenței. Dar nu a fost însă încă în aceste instrumente pus în aplicare. Care sunt cerințele dumneavoastră concrete către noi, unde avem nevoie de mai multă Europa și nu de mai multe sfaturi față de statele membre? Pentru a putea, într-adevăr, înlătura problemele pe care le-ați descris și unde sunteți dumneavoastră gata, din experiența dumneavoastră, să europenizați competențele naționale pentru ca aceste parteneriate să poată să fie puse în aplicare. Către cine vă adresați întrebarea, Otmar? Fără microfon răspunsul. Would you like to start, Ms. Ați dori să începeți, vă rog? Da, aș vrea să răspund la întrebarea cu privire la Cartea Drepturilor Fundamentale. Este evident că aceasta este importantă. Însă aceasta a fost și transpusă în anumite norme internaționale ale muncii care au fost ratificate de către statele membre. În cadrul Biroului Internațional al Muncii există un mecanism de control al aplicării normelor internaționale de muncă și lucrătorii și angajatorii au libertatea de a se adresa organelor organizației noastre pentru a tranșa în cazul unor încălcări presupuse. Bineînțeles că organizația noastră nu poate să interfereze în afacerile unui stat membru, dar pot să vă spun că presiunea morală pe care o exercitează relația dintre noi asupra acestor state reușește să corecteze câteodată câteva probleme. Mulțumesc! Thank you. Yes, I, I tried to... Mulțumesc pentru întrebare. Cred că, într-adevăr, este vorba despre cadrul politicilor, cadrul juridic al politicilor pe care le avem la dispoziție, pentru că tratatele au arătat foarte clar că serviciile pe care le descriu sunt în competența statelor membre, dar noi, Parlamentul European, de nu am propus ceva, dar Comisia nu a preluat faptul ca autoritățile locale să încheie acorduri care să fie apoi să fie cadrul juridic în care să acționeze și în care să se vadă și dacă acestea le încalcă anumite prevederi. Mai există și anumite aspecte legate de tehnică, de exemplu de ajutoarele de stat pentru autoritățile locale. Avem în momentul de față un cadru mai bun prin protocolul pentru servicii și uh, interes general prin uh, tratatul de la Lisabona, Cred că noi cerem o clarificare a acestor uh, cadre juridice existente și încercăm să creăm un cadru politic pentru susținerea acestor politici, pentru o descentralizare democratică în Europa, pentru a evita procesele de recentralizare care ar putea să revină în cadrul acestei crize. Sir Atkinson Ați dori și dumneavoastră să luați cuvântul la acest punct? Nu. Bun, mulțumesc. Atunci continuăm acum uh, pe lista întrebărilor, doamna Gând și după aceea Permoș Perez. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să întreb pe domnul profesor Atkinson următoarele. Ați spus că avem informații despre PIB și șomaj, dar că știm mult mai puțin, de fapt, despre adevăratul impact social asupra societății a acestor uh, fenomene. Avem senzația cotidiană că diferin, diferențele cresc și că avem din ce în ce mai puțină coeziune. Vorbesc aici chiar de interiorul statelor membre, nu numai de nivelul intrastatal. Există consecințe dacă 20 sau 40% dintre tineri sunt uh, șomeri și vedem că aceste lucruri deja sunt concretizate în fapte. Profesorul Atkins a încheiat prezentarea sa spunând că avem instrumentele politice la dispoziție care ar putea îmbunătăți situația. Vedem că există câțiva indicatori ai economiei care arată că lucrurile merg uh, spre bine. Aș vrea să ne dați câteva sfaturi sau propuneri în ceea ce privește politicile pe care am putea să le aplicăm pentru a îmbunătăți situația în acest aspect. Mulțumesc! Merci, je que, um... Mulțumesc! Cred că Kinga Gönz a pus exact întrebarea pe care vreau și eu să o pun. Da, Vreau să vă întreb ce măsuri politice credeți că sunt la noi, la îndemâna noastră. Noi suntem gata să facem, dar vrem să știm ce trebuie să facem. Ați început uh, intervenția dumneavoastră spunând că există o separare foarte clară și un divorț aproape între diferitele ghetouri uh, intelectuale între cei care lucrează în finanțe și cei care lucrează în domeniul social. Vreau să știu ce se întâmplă în acest domeniu cum putem să organizăm o activitate în comun. Cum putem, deci, să garantăm ca restaurarea marjelor pe care le aveau la dispoziție băncile să fie din nou reglementată. Mulțumesc! Um, these, these are indeed very central questions. Domnul Atkinson, da, sunt întrebări uh, foarte importante. Uh, o să răspund, de Gând, privind răspunându-vă uh, uh, o anecdotă. Am descris pachetul lui Obama de anul trecut pe scurt uh, și la un seminar s-a explicat că unul dintre foștii studenți care lucra la Casa Albă a fost i s-a cerut să trimită o listă de cumpărături de, a măsurilor pe care le-ar dori, deci a, și-a făcut o, o listă, a trimis-o și aceasta a fost pusă în aplicare. Iată că așa s-a întâmplat. Și spunea că uh, nici nu spera să se întâmple așa, dar bun, în același spirit o să vă răspund și eu la întrebări. <laughs> nu vreau să fiu prea ambițios. Bun, am subliniat deja un lucru uh, care poate să pare un detaliu tehnic, dar uh, cred că uh, Um, prelungirea dreptului la șomaj este foarte importantă și este o modalitate foarte clară și simplă de a rezolva multe probleme. Deci trebuie să, cum spuneam, să prelungim dreptul, dreptul la șomaj al... Așa s-a face parte din metodele kenziene de macroeconomie. O țintă mai ambițioasă, un și asta dacă, dacă ținem cont de efectele crizei asupra tinerilor și dacă mă ne referi și la întrebarea de mai devreme privind um, competențele care ar trebui adăugate Uniunii Europene. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească în mod serios la uh, un um, venit garantat pentru copii. O, un astfel de venit, de venit ar fi o investiție pentru viitor și ar soluționa problemele unor grupuri foarte vulnerabile, cum ar fi părinții singuri, de pildă. Și ar putea fi o, obținută în cadrul actual. Nu sunt un expert în legislația europeană, dar cred că se poate face acest lucru cerând statelor membre să furnizeze acest venit minim, s-a discutat acest lucru în cadrul regulamentului privind venitul, prin metode naționale, astfel încât uh, printr-o legislație națională în uh, Uniunea Europeană nu trebuie să um, indice modul în care uh, acest venit minim garantat trebuie să se um, materializeze dar uh, prin acest fel uh, dar în acest fel, uh, prin acest venit garantat pentru copii, am reușit, ați reușit să dat, am reușit să dăm un ajutor foarte clar familiilor și un semnal foarte clar că Europa dorește să își consolideze dimensiunea socială în situație de criză. În ceea ce privește întrebarea privind sectorul financiar, băncile nu sunt expert bancar, dar cred că în spatele acestei situații se regăsește o întrebare fundamentală. Este vorba despre cum stabilim care sunt primele răsplatele din răsplata din anumite domenii de activitate. Noi um, am pierdut simțul realității între, care între salarii și, uh, și uh, și locuri de muncă. Acest lucru este diferit de la, o țară, de la zone geografice la alta, dar um, ar trebui să ținem cont de acest lucru nu doar în sectorul financiar, ci și în, sectorul, în domeniul universitar, uh, Uh, și, în, între, și în universități există diferențe mari salariale care trebuie să fie soluționate. Așa s-a împreună cu ce am menționat domnul Monti, este vorba de fiscalizarea uh, progresivă, acest lucru ar reprezenta iarăși o soluție foarte bună. Aș dori să-i adresez o întrebare domnului Atkinson în numele uh, grupului parlamentar liberal. În primul rând, întrebare, uh, propunerea dumneavoastră de a introduce un venit sigur pentru copii este foarte șarmantă, însă tocmai aceste uh, venituri pentru copii, uh, taxele Uh, locația copiilor a fost uh, înmărită și nu știu dacă acești bani uh, îi vor reveni copilului sau nu cumva tatălui care uh, bea și care va uh, și acești bani uh, vor spori astfel veniturile pentru băutura tatălui. Um, sigur, dacă banii vor veni copiilor atunci suntem cu toții de aceeași părere, însă cred că um, această situație trebuie analizată la nivelul întregii Europe și trebuie să ne întrebăm uh, de ce ne este atât de greu să implementăm uh, exemple reușite și în alte state uh, după modelul uh, celor mai bune practici. De ce nu reușim să adaptăm acest model de cele mai bune practici de la o țară la alta? Pentru că ar trebui să progresăm destul de repede pe această direcție. O întrebare foarte interesantă în ceea ce privește cine beneficiază de acești bani. Într-adevăr, e o problemă. <laughs> Nu putem să monitorizăm unde ajung banii, dar um, s-au făcut studii privind uh, efectele sporirii alocației pentru copii uh, asupra familiilor și, și uh, se pare că, până la urmă, marea parte a banilor ajung la copii. Bun, uh, trebuie spus că un alt element important, uh, cel puțin în Marea Britanie, este că acești bani uh, îi primește mama și nu tatăl. Și acest lucru a avut un efect considerabil asupra succesului acestei măsuri. Da, aveți dreptate în legătură cu a doua chestiune. Una dintre consecințele agendei de la Lisabona o reprezenta înființarea unei metode de coordonare în domeniul social. Uh, era vorba de asumarea acestor bune, bune exemple și uh, din din uh, uh, raportul publicat, ne dăm seama că țările au învățat într-o oarecare măsură de la uh, una de la alta, dar cred că ar trebui să facă acest, mod în, acest lucru în mod mai sistematic. Unele țări și-au redus rata sărăciei în ultimii ani și altele deloc, astfel încât țările care nu au, nu au făcut acest lucru deloc ar putea trage învățăminte de la cele care au avut rezultate bune. Uh, domnul Smith, uh, cred că una dintre Uh, elementele la care ar putea contribui această comisie este că este menținerea uh, posibilității de a face schimb de, de bune practici în cadrul agendei de la Lisabona, unde autoritățile uh, locale există, dar nu sunt implicate prea activ. Cred că pe viitor acest lucru va fi necesar și um, va pune bazele unei dezbateri viitoare la nivel european privind uh, bugetul european și fie că vorbim despre fonduri structurale sau alte fonduri pentru schimburi de bune practici între autoritățile locale cu privire la chestiuni necesare sau uh, chestiuni de inovare. Acest lucru ar, ar putea fi un instrument foarte important. Două persoane mai doresc să ia cuvântul și anume Eliza Ferreira și domnul Calvin și apoi închei lista. Ah, here we go. Uh, uh, please indicate whom you would who you... Vă rog să spuneți cui adresați întrebarea. Da, doamna Ferreira. Am o întrebare pentru domnul uh, profesor Atkins și alta pentru doamna Urago. Pentru domnul profesor Atkinson, aveți dreptate cu ce spuneți, domnule profesor, dar aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră privind faptul că țările europene se află, se confruntă cu situații foarte diferite în ceea ce privește capacitatea lor de de a susține măsuri de asistență în vederea redresării, mai ales în domeniul social. Nu credeți că uh, aceste discrepanțe se vor agrava în Uniunea Europeană dacă nu vom uh, avea politici europene interne în ceea ce privește chestiunile sociale? Uh, Dumneavoastră, doamnă Udrago, a jucat, aveți un rol foarte important aici. Bineînțeles, Carta Drepturilor Fundamentale reprezintă un element moral, dar aș vrea să vă întreb dacă nu a venit momentul în această criză să facem o legătură mai strânsă între OMC principi- și principiile comerțului liber și, pe de altă parte, principi- principiile uh, uh fundamentale are OIM, pentru că aici este vorba de principii fundamentale pentru normele de muncă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vă întreb două lucruri. Pe domnul Atkinson vreau să-l întreb, de fapt. Prima întrebare se referă la consolidarea fiscală și uh, la întoarcerea la politicile precriză, așa cum citim în multe documente ale Uniunii Europene. Credeți că ar trebui să existe o un criteriu social, un benchmark social din perspectiva so politicii sociale și din perspectiva impactului social asupra crizei? Și a doua întrebare se referă la perioada post-criză. E vorba de redresarea economică a economiei care exista înainte sau, există, sau se poate vorbi de tranziția către un nou tip de economie? Pentru că până în 2020 Uniunea Europeană dorește să aibă o economie bazată pe IT, pe nouă tehn- noi tehnologii și așa mai departe. Când vorbim despre impactul social și politicile de șomaj, credeți că Uniunea Europeană ar putea să abordeze politicile de ocupare dincolo de instrumentele fiscale vorbind mai degrabă despre tipul de ocupare care este cerut la nivel european și despre politicile de combatere a șomarului, șomajului la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, acestea sunt întrebări foarte importante. În legătură cu ceea ce a spus înainte, multe state membre și-au pus această problemă, care este o problemă până la urmă europeană. Eu, când am sugerat un venit minim pentru copii, mă referam la statele foarte afectate, dar sigur că se pune problema și uh, a rolului pe care îl joacă diferite instituții în domeniul social în Uniunea Europeană. Bănuiesc că această dezbatere se va lansa acum pentru a discuta relația dintre fondurile sociale, fondurile de coeziune, pe de altă parte, un aspect care cred nu s-a analizat niciodată în profunzime. A existat un raport anul trecut din partea domnului Parker care analiza rolul fondurilor de coeziune și felul în care acestea trebuie să fie uh, folosite cu un criteriu mai larg social. Cam acesta ar fi ceea ce s-a întâmplat până acum. A doua întrebare pe care ați spus o pentru că prima întrebare, cred eu, a fost una la care răspunsul este pur și simplu da. Ar trebui să existe o dimensiune socială la consolidarea fiscală? Da, bineînțeles că da. Întrebarea care ar trebui să fie forma acesteia este mai complexă. Eu cred uh, că exact asta încercam eu să spun, că ar trebui să existe o abordare combinată a consecințelor sociale și ar trebui, de asemenea, spunând ceva pe care nu l-am menționat până acum, ar trebui, când vorbim despre impactul social, să vorbim despre așa um, numiții uh, lucrători săraci, care sunt acum în centrul multor dezbateri Există și probleme legate de mediu, de schimbările climatice care intră, intervin în această dezbatere și uh, e vorba și de corectitudinea, echitatea și luarea de decizii intergenerațional. Bineînțeles că aspectul competențelor naționale este important, dar pentru generația noastră, dar și pentru generațiile următoare, acestea vor fi clar uh, afectate de ceea ce s-a întâmplat. În legătură cu conferința organizată de FMI pe care vă, de care vă spuneam înainte, s-a vorbit despre impactul creșterilor impozitelor pe generațiile următoare, care ar putea să beneficieze de aceste creșteri, cel puțin generația mea, însă ar trebui să plătească mai multe taxe pentru ca copiii noștri să beneficieze apoi de consecințele pozitive. A existat uh, diferite abordări care spuneau că generația noastră ar trebui să plătească mai multe impozite. Și poate că așa este. Singurul răspuns pe care ar fi putut să-l dau este că cu două zile după aceea autoritățile fiscale mi-au spus că nu mai trebuie să plătesc uh, contribuția națională la asigurare. Deci aceasta a fost uh, ceea ce s-a întâmplat imediat după aceea, deci a trebuit să plătesc mai puține impozite, ceea ce bineînțeles că nu este acceptabil. Ați pus întrebarea și despre care tip de economie se potrivește mai bine la această situație. Ce vedem în momentul de față este mai degrabă rezultatul unor economii care s-au modificat uh, în trecut, care au fost într-o continuă schimbare. Și anumite puncte însă nu au fost tratate prea de aproape, cum ar fi, de exemplu, efectele șomajului sau schimbările de pe piața muncii care au avut loc în ultimii 10 ani, care au adus cu sine consecințe, nevoia de a flexibiliza piața muncii, așa cum a spus și domnul președinte, și partea de asigurări care ar trebui adaptată la aceste schimbări. Suntem într-adevăr într-o lume în schimbare. Înainte și după criză acest lucru nu se va schimba și economia noastră care se află în procesul de globalizare este în același proces. Trebuie să ne gândim întotdeauna deci la o abordare dinamică. Mulțumesc! Euh, Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți și mie să vorbesc despre raportul între Biroul Internațional al Muncii și OMC și vorbesc și de instituțiile de la Bretton Woods și de Banca Mondială aici. Există o evoluție pozitivă, favorabilă, care deja și-a făcut loc de câtva timp, ceea ce arată că agenda dezvoltării sociale intră din ce în ce mai mult uh, pe masa dezbaterilor acestor instituții. Există un sistem de concertare continuă între OMC, FMI și Banca Mondială, Organizația Internațională a Muncii și așa mai departe, care își uh, schimbă informațiile și sunt informate despre ceea ce se întâmplă la fața locului și de aceea își adaptează și reacțiile. Avem foarte multe proiecte în protecția socială în care suntem în colaborare cu femei și cu Banca Mondială. Am uh, elaborat acum un an și jumătate un raport comun între OMC, Biroul Internațional al Muncii și Uh, alte instituții pe tema comerțului, dar și pe tema pieții muncii și alte aspecte sociale. Poate cel mai bun exemplu pe care pot să vi-l dau este că odată cu apariția crizei, sistemul ONU a pus pe picioare nouă inițiative care se referă la un domeniu important, foarte afectat de crize, cum ar fi, de exemplu, securitatea alimentară, ocuparea, mediul și așa mai departe, în care există un număr de proiecte care sunt finanțate uh, de către partenerii sociali, dar unde aceste agenții lucrează împreună. Există așadar un progres foarte mare din acest punct de vedere. Și, de exemplu, când noi elaborăm un raport, cum ar fi raportul de care vă vorbeam înainte despre tendințele în domeniul ocupării, noi ne consultăm imediat cu OMC-ul, cu FMI-ul și cu Banca Mondială, ceea ce nu se întâmpla înainte. Așadar, eu cred că această criză a fost cumva de folos în calitate de parlamentar, în calitate de reprezentanță ai țărilor uh, Uniunii Europene, aveți un rol foarte important de jucat, pentru că foarte des instituțiile trebuie să lucreze împreună, tocmai pentru că statele membre cer acest lucru și pun acest lucru ca o condiție. Așadar, din ambele părți putem spune că există mai multe șanse pentru a ajunge acum la o convergență a opiniilor și a privirilor în ceea ce privește aspecte importante ale dezvoltării. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. În numele comisiei noastre doresc să mulțumesc celor trei invitați uh, pentru participare și pentru uh, rapoartele lor. Uh, ne-ați dat noi stimulante și ne-ați încurajat în activitatea noastră. Putem folosi informațiile prezentate de dumneavoastră. Mulțumesc și acum îi încurajez pe vorbitorul celui de-al doilea panel să vină aici la podium. Äh, dragi colegi și dragi colegi, uh, voi introduce acum cea de-a doua parte a acestei dimineți. Este vorba despre provocările demografice și sistemul de pensii. Avem trei uh, experți pe care am putut uh, invita alături de noi și care ne vor vorbi pe această temă. În primul rând, domnul Edward Whitehouse, care va începe. Dânsul lucrează la OCDE și este prim economist uh, uh, în Departamentul pentru um, Politică Socială, apoi domnul Vit Samek, care este vicepreședinte și director al Departamentului Juridic um, în Confederația Cehă a Uniunilor, uh, a Sindicatelor din Cehia și în stânga mea, din nou, o femeie. Noi suntem uh, întotdeauna interesați să avem cât mai mulți participanți. Doamna Violeta Ciurel, dânsa vine din România, cu toții și-au uh, dovedit competența prin publicațiile lor. Uh, doamna Ciurel mi-a prezentat de dimineață cea mai nouă uh, publicație a sa, uh, care abia a apărut. Mă bucur că vom avea discuții interesante și voi da, în primul rând, domnului Whitehouse cuvântul pentru 8 minute. Thank you very much, Chairman. Um, I'm just going to talk very briefly. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă refer uh, pe scurt uh, la acest uh, raport OCDE de aproape 300 de pagini și se numește O privire asupra, iată de ce uh, Uh, avem, aveți aici și um, uh, un rezumat pentru dumneavoastră de 8 pagini uh, pe care poate îl veți citi mai ușor. Iată, aveți și în această prezentare un citat din ziarul financiar, din Financial Times, um, care se referă și la ce spunea domnul președinte astăzi dimineață, la faptul că această criză financiară și economică va deveni o criză socială uh, în ceea ce uh, privește uh, problemele de pensie, în primul rând. Acesta este punctul de plecare. Punctul de plecare este criza financiară și avem situația fondurilor de pensie în 2008. Dacă ne uităm la pensiile ponderate, vedem o dacă, dacă ne uităm la o medie ponderată această, această scădere este de 8%, uh, la nivel european de 7,5%. Uh, vedeți aici că Irlanda a pierdut 28%, uh, Cehia, Germania au suferit pierderi mai mici. În, în momentul în care pensiile private joacă un rol foarte important în ceea ce privește venitul la pensie și acest lucru va avea efect direct asupra uh, persoanelor la pensie. Această um, criză financiară a devenit economică și iată câteva cifre care arată ce se întâmplă cu șomajul, uh, mai ales așa cum s-a spus de către domnul Monti dimineață, uh, există foarte multe probleme la nivelul uh, guvernului cu cum ar fi uh, deficitul bugetar uh, de 8% și acesta pe o perioadă de 3 ani pe viitor, iar efectele negative se resimt asupra securității sociale, mai ales în ceea ce privește veniturile și beneficiile, pentru că nu, nu mai intră la buget, nu mai intră bani la buget. Uh, un alt mesaj pe care doresc să-l transmit este că uh, nicio țară și niciun sistem de pensii uh, este imun la efectele crizei, dar efectele sunt diferite datorită modului în care funcționează sistemele de pensii la nivel național și situației fiecarei țări. Iată, deci, prima chestiune pe care doream să o menționez este că pensiile um, reprezintă o sursă semnificativă de venit, iar Uh, economiștii, iată, ne-au, ne-au făcut uh, um, uh, um, această, um, acest grafic pe care îl vedeți aici și care este udat de această doamnă și vedem veniturile provenite din, din pensii. Avem aici în partea de sus uh, țări anglofone plus Olanda, avem aici 40-50% din veniturile uh, din venituri cu proveniență pensii, după aceea avem state europene și în și după aceea vedeți ce se întâmplă către partea de jos uh, a graficului. Acolo întâlnim pe Polonia, Slovacia. Ah, este vorba de țări care au uh, adoptat sisteme de pensii private obligatorii. Pe viitor, um, acest grafic va fi diferit uh, pentru că Ungaria, de pildă, Uh, vom avea o treime din venituri cu proveniență de, provenind din pensie și acest, uh, acest procent va crește și în Slovacia. Uh, o a doua chestiune reprezintă activele mai riscante mm, pentru investiții acestor economii și am, am avut aici anul 2008 și modul în care și care este relația între Vedem aici situația în Irlanda, foarte afectată, și uh, de partea cealaltă Republica, uh, Republica Cehia și Slovacia. Uh, aici um, situația este explicată de faptul că pensiile sunt investite în obligațiuni guvernamentale. În, așa cum au spus și alți antevorbitori, în situație de criză, avem, din păcate, informații nu foarte actualizate. Vedem că avem o redresare, o rată de creștere de 3% în fondurile de pensii private pentru prima jumătate a lui 2009, țările pentru care avem informații. Știm că în a doua jumătate această, această creștere a continuat. În ceea ce privește mm, presiunile fiscale, trebuie spus că unele, unele țări vor fi afectate în momentul în care cheltuielile pentru pensii erau deja foarte ridicate și asta vedeți acest, în acest grafic. Uh, Italia mm, folosește 14% din venit pentru pensii, Franța 12,5% mm, și uh, uh, jos pe ultimele locuri avem Irlanda, trei și jumătate, dar și Olanda, Danemarca și Marea Britanie, între 5 și 5 și jumătate. Deci, toate presiunile fiscale sunt foarte, sunt foarte grave, mai ales um, în situația de scădere a PIB. Atunci, uh, aceste, aceste cheltuieli nu au urmat, trend, nu au luat tendința PIB și uh, scăderea va fi și mai semnificativă. Iată, doream să ne întoarcem la probleme pe termen lung ale sistemului de pensii și Criza financiară, trebuie spus că ne-a, făcut să ne uităm foarte mult la problemele pe termen scurt, dar problemele pe termen lung nu vor dispărea și una dintre ele o reprezintă îmbătrânirea populației. Avem um, aici un, uh, un grafic în um, care analizăm situații, um, uh, situația numărului uh, de persoane la vârsta pensionării și um, în 2030 uh, vom avea trei persoane în uh, câmpul muncii pentru fiecare uh, pensionar, iar în, în 2050 vom ajunge la două persoane din câmpul muncii pentru fiecare pensionar. Am, um, am vrut să compar situația crizei cu situația costurilor îmbătrânirii populației. Am descoperit și un studiu PMI care arăta că aceste costuri um, sunt de 10 ori mai mare decât costurile um, antrenate de criza financiară. Conchid, uh, pentru a respecta timpul alocat, spunem că um, concluziile privind politicile sunt următoarele. Țările trebuie să-și continue reformele, fiindcă, iată, până acum am avut probleme în ceea ce privește aplicarea reformelor privind sistemul de, de pensii și există riscul ca unele țări să inverseze aceste reforme puse în aplicare. În cadrul OCDE ne-a îngrijorat, um, uh, ne-a, ne-a îngrijorat uh, faptul că unele țări ar putea să încerce reducerea numărului de șomeri prin oferirea de alocații, de diverse alocații de stat. Uh, astfel de metode care au fost deja folosite au dovedit uh, efecte negative care care sunt inversate pe termen foarte lung. Ar trebui să ne gândim și la alte riscuri care afectează sistemul de pensii. Iar concluzia finală este că este nevoie de o diversificare uh, a contribuțiilor de pensii pentru a face față tuturor riscurilor cu care se confruntă sistemele de pensii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dau acum cuvântul imediat mai departe domnului Samec. Thank you very much. Uh, I have one... Mulțumesc. Eu am un oarecare avantaj pentru că antevorbitorii mei au transmis multe dintre informațiile pe care doream să vi le transmit și eu, deci voi putea trece direct la impactul social al sistemului de pensii uh, și influența crizei asupra acestui sistem de pensii. Există diverse uh, surse de venit uh, la o vârstă înaintată. Există diferență între uh, diversele state membre. Statele uh, din uh, centrul și estul Europei au ca sursă principală transferurile publice, deci sistemele de pensii își păstrează principala sursă de venit pentru cetățeni pentru cetățenii la vârstă înaintată din aceste transferuri publice. În multe cazuri, aceste state au fost împinse să uh, transfere bani din sistemul public în cel privat. Un exemplu de ce aceste sisteme sunt uh, sustenabile și eficiente din punct de vedere social. Există doi piloni și anume uh, salariile medii și salariul uh, mediu public. Dacă este să privim în partea stângă și să pornim de la 1,1 până la 1,5, mai mult decât de 4 din populația Cehiei are un salariu care dă acestei populații uh, o uh, rată de înlocuire foarte bună. Uh, de aceea, uh, nu se dorește mutarea banilor din sistemul public în sistemul privat, iar acest scenariu nu este cel dorit ca în alte țări. Îmbătrânirea. Pentru noi îmbătrânirea este un risc predictibil, este comparabil. Cu siguranță, însă, dacă am fi avut o predictibilitate mai bună, um, nu s-ar fi ajuns poate la această criză financiară și economică. Sper că este mai uș cu siguranță va fi mai ușor să rezolvăm criza în sistemul public decât în cel privat. Aceasta este situația, iar parametrii uh, se schimbă în uh, sistemul uh, de pensii ceh. S-a uh, trecut, de exemplu, de la uh, anumite schimbări parametrice, cum ar fi de la vârsta de 63 la 65 de ani ca vârstă de uh, pensionare și, de asemenea, există și alte uh, efecte Uh, în ceea ce privește sustenabilitatea, dacă este să ne gândim la uh, um, criza financiară și la efectele asupra sistemului de pensii. Haideți să privim pe grafic uh, această curbă roșie care prezintă aceste efecte. Vorbim despre um, o similitudine atunci când ținem cont de uh, efectul uh, crizei financiare asupra sistemului de pensii. Deci nu este nicio problemă să oferi mai multe modificări în uh, sistemul de pensii pentru a obține sustenabilitate financiară într-un sens uh, bun social cu uh, privire la sistemul de pensii. Există o problemă a um, fondurilor de pensii pentru că acestea pot fi foarte variabile. Colegul Berhand Ebbinghaus a prezentat, uh, schițat, varietatea fondurilor de pensii și așteptările uh, care pot exista, uh, puteți să vedeți cele două persoane, una dintre, uh, una dintre persoane cere bani pentru că um, nu are casă și stă pe stradă, iar cealaltă pentru că se așteaptă ca fondul de pensii să nu aibă um, aceleași uh, rezultatele dorite. O altă prezentare este cea pe care a, care a fost susținută la Bratislava, o conferință interesantă privind impactul crizei asupra diferitelor sisteme de pensie. Uh, mesajul domnului Michael și Sean a fost unul asemănător cu cel uh, al meu și anume arată impactul uh, Uh, regresiei care s-a observat în noile scheme de pensie, mai ales uh, această reducere în țările din uh, centrul și estul Europei. Câștigul din fondul, fondurile de pensie a fost unul foarte mic și a reprezentat o adevărată catastrofă pentru cei care au investit bani în aceste fonduri de pensii pentru că dacă ai 55 de ani sau 59 de ani și acum vine momentul unei crize financiare și se ajunge la o asemenea, uh, un asemenea punct de minim, um, acest lucru poate fi catastrofal pentru persoana respectivă. Persoana pierde uh, bani și pierde și pensia viitoare, ceea ce reprezintă um, într-adevăr o catastrofă. Sunt multe exemple prezentate de domnul Șișon, dar nu există o uh, situație clară în acest sens. Au fost date mai multe răspunsuri diferite în ceea ce privește um, aceste sisteme de pensii. Se vorbește despre un timing flexibil uh, în ceea ce privește achiziționarea anuității, de asemenea um, relaxarea temporară a reglementărilor în ceea ce privește finanțarea pentru uh, schemele um, fondurilor de pensii private um, mutarea de la uh, conturi private la sistemul public. Acest lucru nu a funcționat în Slovacia foarte bine. Um, în Argentina s-a deschis un sistem de economii private, um, însă și aici au existat probleme. Care este perspectiva sistemului de pensii um, din punctul de vedere al Confederației Sindicatelor din Cehia? Există două scenarii și anume uh, în Europa Centrală și de Est s-au făcut investiții de către multinaționale, de către Banca Mondială și alte instituții pentru a se um, redresa economia. Um, aceasta este uh, scenariul din stânga. Se vor uh, investi puțin bani în sistemul privat și se va ajuta uh, sistemul de uh, finanțare publică. Pentru noi, cea mai bună soluție o reprezintă să adăugăm bani către, uh, în sistemul de pensii publice, așa cum am discutat și anul trecut la o întâlnire, Um, s-a spus mai mult uh, despre reînnoirea obiectivelor sociale și uh, îmbunătățirea um, abilităților sociale care să producă sustenabilitate și pensii uh, adecvate social. Iar noi suntem convinși că scenariul cel mai bun presupune un sistem public de pensii solid și, desigur, existența unor contribuții suplimentare. Există, de exemplu, uh, situația din Europa Centrală și de Est și ne întrebăm câți dintre contribuabili pot contribui în sistemul privat, câți au făcut-o. În Cehia puteți vedea că este vorba de zero persoane, 0% cei care au contribuit în sistemul privat. Au existat anumite contribuții în alte țări, însă ele reprezintă doar un supliment față de sistemul public. Nu este un scenariu uh, de opt-out. Cazul Slovaciei, um, acolo a existat o transformare, a existat posibilitatea de opt-out pentru cetățeni. Putem observa această balanță între totalul contribuțiilor și cele din uh, cel al doilea pilon pentru a înțelege cum stau lucrurile și finanțarea publică. Deficitul um, este afectat de asemenea schimbări și acest uh, efect ar putea fi uh, mult prea mare, așa încât viitorul Slovaciei în ceea ce privește finanțarea publică ar putea fi uh, afectat. În Republica Cehă, noi uh, suntem împotriva uh, ideii unei asemenea transformări. Cel mai bun uh, scenariu de transformare a pensiilor în Europa uh, este cel de investiții în sistemul public uh, și de uh, sporire a contribuțiilor. Vă mulțumesc! Absolutely.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 pentru că vă pot vorbi în acest context despre sistemele de pensii în țările Europei Centrale. Văd că multe aspecte din prezentarea mea au fost, de fapt, deja discutate și nu voi insista asupra lor prea mult, ci voi vorbi mai mult despre punctele relevante pentru politicieni și despre felul în care vom putea construi un sistem sustenabil, având în vedere schimbările demografice din această regiune. Este evident că populația Europei este într-o scădere uh, destul de importantă și rata fertilității scade, îmbătrânirea populației este un uh, element despre care s-a vorbit în această zi de mai multe ori. În ceea ce privește îmbătrânirea, putem spune și că majoritatea țărilor vor fi afectate de acest fenomen, după cum ziceam, Europa este după Japonia, poate continentul cu cea mai multă, cea mai pregnantă îmbătrânire pe glob. Nu pot să spun mai multe despre îmbătrânire, dar am citit într-un studiu al domnului Orio Giannini de, Giarini de la Geneva că putem vorbi mai mult despre re uh, întinerire în acest context pentru a contracora uh, consecințele îmbătrânirii. Iată deci o schemă a îmbătrânirii, o, o persoană care astăzi are o vârstă anume ar avea 15 sau 20 de ani acum, cât, acum 100 de ani, de exemplu. Oricum, uh, nu este vorba numai de uh, cantitatea de persoane care contribuie la aceste scheme, pentru că aceste variază, bineînțeles, și în funcție de fenomenele migratorii. Dar este vorba aici, când vorbim despre sistemele de pensii, și despre faptul că acum vârsta de pensionare este cu 15-20 de ani mai întârziată decât înainte. Aș vrea să vă prezint cazul României, pentru că eu vin din România Uh, raportul de dependență care este în Europa de 4 la 1 în medie, va fi în 2060 la jumătate, va fi 2 la 1. În cazul României, acest uh, raport de dependență este dramatic. Chiar dacă sunt uh, cifre foarte îngrijorătoare la nivel european. În România, deja în 2009, avem mai puțin de o persoană activă la o persoană pensionată și în 2050 vom avea 0,4 la 1. Acest raport este extrem de dramatic ceea ce se întâmplă, pentru că se vede și de ce avem nevoie rapid de o reformă a schemei pensiilor și de ce este nevoie de o abordare politică a acestui subiect. Cu siguranță există uh, și diferențe mari între țările vechi și noi din Uniunea Europeană în ceea ce privește schemele de pensii și reformele acestor scheme, ceea ce într-adevăr creează o presiune asupra întreprinderilor, a statelor, a bugetelor și a persoanelor ca atare. Dacă ne uităm însă numai la statele din uh, Europa Centrală și analizăm schemele de pensii și fondurile de pensii din acestea care sunt adesea mixte între privat și public, um, rata rentabilității a fost negativă în 2008 peste tot, comparând cu țările OECD 23% mai puțin în 2009 uh, și dacă excludem Statele Unite vom avea minus 18% la această cifră, comparând însă cu nivelul global din 2010 de minus 18, în țările din Europa Centrală rentabilitatea fondurilor de pensie a fost mai bună, în termen relativ a fost numai minus 13%. În 2009 vedeți uh, că totul este verde, și peste zero. Deci am avut uh, rentabilitate pozitivă în 2009 în toate statele. Și dacă ne uităm și la valoarea um, activelor nete, vedem că avem într-adevăr o îmbunătățire a situației față de 2009. Aceasta vine de la contribuții și de la rentabilitatea investițiilor. În ciuda acestor fapte, vedem în continuare că avem de-a face cu un fenomen foarte periculos. Foarte multe acțiuni negative care au fost luate de către guverne au jucat un rol important în țările europene Centrale și de Est. Nu știu dacă ați avut ocazia să citiți uh, descrierea tuturor statelor în acest uh, domeniu. A existat un studiu pe această temă. Lăsând la o parte trecutul uh, fondurilor de pensii. Putem spune că și fondurile de reformă au fost reduse din cauza reducerii contribuțiilor și din cauza faptului că a fost uh, reduse taxele totale din partea contribuabililor la fondurile de pensii, performanța investițiilor a fost și împiedicată de anumite decizii politice. Deci, dacă ne uităm la riscurile care au venit odată cu criza, cele mai uh, relevante riscuri pentru sistemul de pensii și pentru sistemele facultative, sistemele, private, în general, sunt, uh, în primul rând, uh, riscul politic, care este bariera cea mai importantă pentru sustenabilitatea fondurilor de pensii. Acesta este, de fapt, un risc mai mare decât riscul de investiții și un risc mai mare decât cel care vine din partea problemelor de șomaj și din partea crizei economice în domeniul social. Am discutat înainte despre o diferențiere a riscurilor, despre o non-discriminare în domeniul pensiilor, deci nu vreau să intru prea mult în detaliu despre acest aspect. Cred că este însă important să știm că la jumătatea anului trecut, uh, anului acesta, oricum vom avea probabil progrese, pentru că această non-discriminare a fost o prioritate a președinției spaniole, anunțată deja. Acum, în legătură cu expunerea la risc, Putem spune că se creează și astfel diferențiere. Există mai multe regulamente sau directive la nivel european pe acest uh, domeniu, mai ales în legătură cu asigurările de viață, care depind însă, bineînțeles, de uh, statele în parte. Dacă ne uităm la impactul crizei asupra companiilor și a clienților, putem spune că cea mai mare impact al crizei a fost căderea nivelului de contribuțiilor din cauza șomajului și aceasta foarte mult, mai ales pentru Europa de Centrală și de Est, unde a existat o scădere foarte mare față de 2008. Cu siguranță vom avea, vom fi martorii unei reorganizări a concurenței clienții au pierdut foarte mulți bani, nu știu cine este de vină pentru acest lucru, clienții respectivi și trebuie să recunoaștem și că guvernele nu au făcut poate eforturile necesare pentru a proteja consumatorul, nici instituțiile din acest domeniu și industria nu au făcut eforturi pentru ca oamenii să fie mai informați și mai educați în legătură cu investițiile în general. Cu siguranță, și aceasta trebuie să fie o prioritate pentru viitor. Nu avem prea mult timp uh, să intrăm în detalii. Această temă ar putea fi discutată patru zile în, pa- în separat, în parte. Eu propun ca uh, Pot să vă spun că uh, fondurile de pensii din Europa Centrală au ieșit destul de bine din criză în comparație cu alte state, dar provocările demografice sunt reale și sunt foarte mari toți indicatorii și toate cifrele despre care am vorbit înainte au dus la faptul că reformele structurale sunt într-adevăr un lucru obligatoriu, pentru că avem, după cum spuneam, problema îmbătrânirii populației și a tranziției către alt sistem. E clar că, fiind dat că populația va scădea, e nevoie să vorbim și despre componenta economică și despre productivitate, despre creștere nu numai la Uniunea Europeană, dar și la OECD, la Banca Mondială și la FMI, se susține această tendință. Pensiile de stat nu sunt uh, ele în parte sustenabile din motivele care s-au menționat înainte. Este absolut necesar să avem, deci, reforme consistente și să nu ne întoarcem niciodată înapoi Șomajul a avut de asemenea un impact puternic asupra bugetelor. Deficitele bugetare au fost afectate nu numai în ceea ce privește performanța fondurilor, ci și în legătură cu structura sistemelor de pensii din diferitele țări. Un lucru care mi se pare foarte important de asemenea este că guvernele au avut o viziune pe termen scurt în legătură cu fondurile de pensii. Știm cu toții că reforma pensiilor necesită, bineînțeles, un efort financiar foarte mare și diferite măsuri bugetare de limitare dar rolul politicianului este să se uite pe termen lung la beneficiile cetățenilor care i-au ales pentru binele țării în care sunt politicieni. Și dacă se uită pe termen scurt numai în această problemă, știu că perspectiva este diferită de la țară la țară, nu este o soluție bună. Nu vreau să folosesc cuvinte prea dure, dar cred că rolul politicienilor este exact să se uite pe termen lung la beneficiile pe care societatea le poate avea din uh, măsurile pe care le iau ei. Deci și așa pot rămâne în istoria țării. În legătură cu riscul politic vorbeam înainte și vreau doar să justific câteva din soluțiile propuse. Nevoia unor reforme sustenabile, concentrarea pe reforme structurale pe termen lung, o adaptare a vârstei pensionării, dar cu susținere suplimentară pentru oameni în general și introducerea unor scheme suplimentare de pensii cu un regim fiscal adecvat, așa cum s-a spus de mai multe ori, și programe educaționale de informare, care cred eu sunt foarte importante. Este esențial să avem o cooperare între de, factorii decizionali politici sau economici sau toți ceilalți actori care sunt implicați în acest dialog. Și bineînțeles că la nivel european există multe de făcut pentru a avea o vedere paneuropeană pe sistemul pensiilor și pentru a stimula mobilitatea cetățenilor. Eu nu vreau să spun mai multe pentru moment și mă bucur, bineînțeles, să răspund la orice întrebare. După cum spuneam înainte, am aici în studiul meu un apendice cu diferite informații care demonstrează că direcția în care se merge în Europa Centrală și de Est nu este cea mai bună pentru că se încearcă o revenire înapoi către stat sau o încercare a folosirii banilor din fondul de pensii pentru a rezolva probleme pe termen scurt. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Știu că doamna raportor Pervonș Berez trebuie să plece în câteva minute, deci o să-i dau mai întâi doamnei Berez cuvântul și apoi vom uh, urma cursul uh, obișnuit al audierii. Domnule președinte, stimați invitați, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră foarte valoroase. Aș dori să-i spun doamnei Ciurel că suntem un grup care se, care nu se află la sfârșit de mandat în momentul de față și pot să vă spun că sunt de acord că problema demografică este una extrem de gravă, mai ales și pentru noi care trebuie să ne gândim și la alegerile viitoare, trebuie să ținem cont de acest aspect. Da, aveți dreptate și în ceea ce privește privirea pe termen scurt a diferiților actori de pe piața și în general a politicienilor uh, în, uh, vis-a-vis de situația economică a Europei și a uh, lumii în general. Domnule Whitehouse, dacă ne uităm la primul uh, grafic al dumneavoastră, înțelegem că ne aflăm de fapt în fața unei ecuații imposibile. Deficitele publice transformă sistemul de, de pensii prin repartiție într-un sistem imposibil și nici nu se pot aștepta performanțe prea mari pentru uh, pensionari. Am două întrebări. În primul rând, în numele unui coleg care a plecat, vreau să vă întreb care este rolul pe care ar putea să-l joace, um, pe care l-au jucat uh, fondurile de pensii și gestiunea speculativă a pensiilor în declanșarea crizei și, în al doilea rând, dacă Credeți, eventual, așa cum a spus și domnul Samec înainte, că trebuie de fapt să sporim uh, puterea pilonului 2 și 3 în regimul pensiilor, dar acest lucru nu poate fi făcut decât prin mecanismele de guvernanță și prin definirea unor strategii publice de investiție pe termen lung. Care ar, deci nu credeți că ar trebui totuși să abordăm aceste aspecte în uh, felul în care am spus înainte? Mulțumesc! Time that I had, it, it wasn't din păcate nu am avut uh, destul timp la dispoziție pentru a face o analiză a riscului de investiții și, bineînțeles, că nu se iau decizii privind fondul de pensii pe baza uh, rentabilității investiției pe un an. Uh, dacă ne uităm, această rata a rentabilității este de șap- era de 7% pe an, pe o perioadă lungă de timp, care trebuie luată în considerare pentru uh, calcularea sistemelor de pensii, eh, ceea ce este foarte important pentru persoane care se apropie de vârsta pensiei și care le e foarte greu să-și prelungească eh, timpul în câmpul muncii și să eh, recupereze acele pierderi. Dar cred că trebuie regândit, regândite investițiile cu fondul de pensii, pentru că la ora actuală, în majoritatea țărilor, avem o strategie de investiție unică, astfel încât chiar și cei care se apropie apropie de vârsta pensionării um, au foarte mulți bani investiți uh, pe piața de um, capital, uh, pe piața bursieră, uh, ceea ce nu este foarte înțelept. Noi am recomandat ca în cazul fondurilor de pensii private să existe un mecanism automat prin care investițiile oamenilor sunt sunt canalizate către um, active cu mai puține riscuri pe măsură ce acele persoane se apropie de pensă. Și astfel, cum spuneam, deci fondurile trebuie să devină din ce în ce mai puțin riscante pe măsură ce ne apropiem de vârsta pensionării. Iată uh, motivul pentru care spunem uh, că nu trebuie să uh, mizăm toate, să punem toate cărțile pe o miză și este evident că acest sistem de investiții pentru fondurile de pensii private existente la ora actuală trebuie regândite. O întrebare din partea PPE. Există cineva din partea PPE care dorește să adreseze o întrebare? Otmar? pare că avem aici un fir roșu. Sistemele de asigurări sociale, ca și sistemul de pensii, uh, pentru acestea sunt uh, responsabile statele membre și avem un uh, sistem al primului pilon care s-a dezvoltat uh, inegal în statele membre. Există o semnificație inegală a celor de-al doilea și al treilea sistem în ceea ce privește pensiile. De aceea avem o responsabilitate diferită, inegală a statelor membre care toate sunt îndatorate. Și în ceea ce privește sistemele private, uh, avem factorul pierderii mai mare pentru că există o, un sistem de garanții mai mic. Research. Și de asemenea se adaugă um, elementul crizei și pe lângă criză evoluția demografică. Și această ecuație trebuie rezolvată. Pe de o parte trebuie să analizăm cum vom reuși să um, creăm o siguranță a pensiilor în acest sistem, pornind de la evoluția demografică. Acesta ar fi primul pas și al doilea pas este ce trebuie să consolidăm în cadrul acestei reforme pentru a ieși din criză, pentru că criza a um, dus la o acutizare a ceea ce aveam deja pentru că exista această evoluție demografică. Și acum, marea întrebare. Nici măcar la Europa nu există acest model al celor trei piloni implementat în toate statele membre. Dacă spuneți că trebuie uh, să reformăm sistemele de pensii private în toate statele membre, acestea arată diferit în fiecare stat membru. Și această chestiune a automaticii uh, este vorba despre um, al doilea pilon, în care sistemul de pensii este configurat altfel decât în, sistemul al, în pilonul al treilea. Deci nu putem să avem un model egal uh, în toate statele membre. Întrebarea este ce facem pentru ca aceste sisteme să devină comparabile în statele membre, între statele membre, unde putem să avem o abordare europeană și, de asemenea, statele membre trebuie să preia răspundere pentru primul pilon, iar cel de-al doilea și al treilea pilon, în acestea putem interveni mai ușor decât în primul. Ce putem face pornind de la condițiile cadru legislative și ce trebuie să facem la nivel european din punctul dumneavoastră de vedere și ceea ce ați solicitat dumneavoastră acum Uh, ce, ce putem să facem pentru ca ceea ce ați solicitat dumneavoastră să devină, în fapt, un model european? Vă mulțumesc! Întrebarea este către amândoi uh, vorbitorii. Financial Roundtable, uh, we issued uh, în cadrul unui, unei mese rotunde am uh, propus o abordare a sistemului de pensii pentru cel de-al treilea pilon. Uh, de asemenea, am încercat să analizăm și cel de-al doilea pilon. Am uh, prezentat această propunere noastră uh, și o găsiți pe masă dacă sunteți interesați. Cele mai mari greutăți cu care ne-am confruntat um, pentru a găsi ceva ce să implementăm cu adevărat au fost uh, diferențele în sistemul de impozitare, lucru care s-a discutat astăzi destul de mult. Dar dacă există voință politică, și doamna Bereș a fost alături de noi când am lansat uh, studiul de cercetare uh, la sfârșitul anului 2007. Credem că este ceva fezabil. Însă vorbim despre cel de-al treilea pilon, deci aceste economii voluntare, uh, economii benevole în cadrul sistemelor de pensii facultative. Însă, trebuie să vedem cum va funcționa sistemul de impozitare. Dacă este să privim obiectiv cel de-al doilea pilon și să vedem obstacolele, care există, atunci cred că trebuie să ne propunem un obiectiv pe termen lung. Pentru că, așa cum ați menționat, definiția pilonilor este diferită. Dacă este să ne uităm la statele vechi membre ale Uniunii Europene, al doilea pilon se referă și la ocupare. Dacă este să ne uităm la țările Europei Centrale și de Est, al doilea pilon este obligatoriu. Este vorba despre modelul care există în Polonia și în Slovacia, România și așa mai departe, deci uh, pensie privată obligatorie, iar, uh, primul, iar al treilea pilon, uh, pensiile facultative, acestea depind de la o țară la alta, pot exista modele individuale um, sau de alt gen. Deci dacă este să analizăm țări precum Ungaria, ei se gândesc în prezent să uh, elimine deduc, deducerile privind contribuțiile voluntare uh, acest lucru va afecta economiile la nivel individual. Deci sunt convinsă că putem face ceva uh, mai rapid numai în ceea ce privește al treilea pilon, pentru că în ceea ce privește al doilea pilon, armonizarea sistemului uh, poate că se va realiza um, când vor crește copiii noștri, deci uh, generația următoare ar putea să o, realizeze. O altă perspectivă nu cred că ar fi realistă. Aș dori să adaug că există diferențe semnificative în primele două piloane ale sistemelor de pensii din statele membre. Uh, de exemplu, în Marea Britanie, rata de transfer este 30% de la primul pilon, uh, al doilea pilon, Suedia 38, uh, Irlanda 35, dacă facem comparație cu Austria și Spania, Uh, unde aceasta este 8%, deci uh, iată discrepanțe foarte, mult, uh, foarte multe și în ceea ce privește primele două piloane și mai ales în țări cum ar fi Marea Britanie și Irlanda, unde primul pilon a fost foarte limitat, a existat această tradiție a pensiilor private. Cred că o piedică semnificativă în calea uh, unui model de pensii european este faptul că pensiile se oferă diferit la nivel național, iar în Olanda, de pildă, acest sistem, 95% reprezintă beneficiile definite, predefinite, iar în Marea Britanie și Irlanda, uh, sistemele, acest, aceste sisteme uh, se uh, îndreaptă către sistemele de pensii bazate pe cotizații predefinite. Dar uh, e clar că uh, sunt și companii care funcționează în uh, state membre diferite, pentru ele ar fi mai ușor să existe un, un sistem unic european, iar Asociația Europeană privind cotizațiile la pensie a făcut o solicitare în acest sens, dar piedicile sunt impozitarea și reglementarea și monitorizarea are, iar eh, reglementările privind solvabilitatea sunt diferite de la o țară la alta. Iată deci câteva obstacole în calea integrării în acest domeniu. Eh, aș dori să vă mai dau încă o piedică în Europa Centrală și de Est eh, și sunt de acord cu colega mea pentru că avem o experiență comună, pentru că există o influență politică în ceea ce privește um, abordarea reformelor pensiei, pentru că, um, așa cum uh, am spus, uh, e vorba de o, ori o trecere de la beneficii uh, predefinite la cotizații predefinite, deci uh, fiecare Uh, fiecare culoare politică are o anumită percepție asupra sistemului de pensii. Uh, în uh, Europa ar trebui să avem un sistem de pensii bazat pe beneficii predefinite, într-adevăr, pentru că scopul social reprezintă un sistem de pensii durabil, iar sistemul bazat pe cotizații de predefinite nu, este, nu poate fi susținut la nivel european. Cred că este important să se stabilească obiective la nivel european, printre care unul este sistemul de pensii bazat pe beneficii predefinite. Uh, nu contează care este sistemul pay as you go, uh, uh, plătire treptată de cotizațiilor, dar scopul este Uh, este sistemul de pensii bazat pe beneficii, pentru că acesta este mult, mult mai simplu și este sistemul cel mai avantajos pentru noi, reprezentând, fiind un furnizor privat. Acestea sunt uh, și acestea sunt uh, părți implicate foarte importante uh, acționari foarte importanți care ne cer să trecem de la sistemul uh, uh bazat pe beneficii la cel pe cotizații. Iată deci că avem loc de schimbare aici. Mulțumesc. O să citesc acum uh, lista celor care doresc să ia cuvântul. Ole Schmidt, după aceea Sven Giegold, după aceea domnul Țile, Juan Hox, doamna Thompson și în final eu. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, Tocmai mi se spune că domnul Gox trebuie să plece, deci îi dau lui cuvântul întâi atunci. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează tuturor celor trei vorbitori. Pe de o parte, s-au făcut diverse estimări pe o bază demografică a activelor față de, persoanelor active față de persoanele neactive. Eu sunt economist. Dacă e să mă gândesc din perspectiva economică, există o problemă care ține de capitalizare, pe de o parte, pe de altă parte, există, bineînțeles, factorul demografic Uh, și rata de fertilitate și apoi uh, elementul migrației. Toți acești factori sunt foarte greu de gestionat până în 2050 pe baza unor estimări. Însă aceste estimări, bineînțeles, depind și de productivitatea fiecărei persoane active, iar productivitatea aceasta, de fapt, vorbește până la urmă de rata de creștere a economiei, care a fost acum revizuită către jos din cauza crizei de către Comisia Europeană. Iar dacă strategia UE pe 2020 ar reuși, atunci am avea o rată de a creșterii mult mai mare până în 2050 decât de 1%. Dacă strategia UE ar reuși așadar să-și obțină rezultatele pe care și l a dorit. Bineînțeles că apoi va mai crește și din cauza economiei cunoașterii și poate ajungem chiar la 3-4% creștere. În ceea ce privește sistemele prin repartiție, acestea se referă la cota salariilor pe baza căreia sunt uh, reținute aceste cotizații din salarii, dar uh, salariile au scăzut în toate țările OCDE și nimeni, nimic nu poate să ne spună că până în 2050 această cotă, deci valoarea adăugată pe care o vom avea din această cotă de reținere, nu va mai, se va, nu va mai crește cu 1-2% din PIB. Mă adresez acum experților OCDE. OCDE-ul a ținut cont de toți acești parametri în estimările pe termen lung pe care le-a făcut, pentru că nu am senzația că se ține cont de toate aceste aspecte în uh, prezentările dumneavoastră. Vor exista, bineînțeles, limite impuse din, de sistemele prin repartiție sau prin capitalizare, care nu știu dacă au fost considerate. De asemenea, am uh, observat că regimurile prin repartiție rezistă mai bine decât regimurile prin capitalizare în această criză au rezistat aceste scheme din punct de vedere financiar și au fost și oarecum amortizori în această criză, așa cum au recunoscut-o mai mulți șefi de stat la nivel european. De asemenea, ei sunt uh, baza sistemului schemei de pensie în, în grupul euro, în țările euro uh, grupului. Așa cum ne-a spus-o și colegul nostru înainte, oare la OCDE, mă întreb eu, sau în alte instituții există idei cu privire la o finanțare suplimentară a regimurilor de pensii prin uh, repartizare care ar permite o contribuție și din partea altor categorii de venituri, de exemplu veniturile financiare, pentru a susține exact acest sistem care a funcționat mai bine. Mulțumesc! Um, I, I just uh, I will be brief. Um, I think to pick up on one point. Um... Voi fi că se poate de succint și doresc să abordez unul dintre puncte. Nu facem proiecte pe termen lung la OCDE, în ce privește aceste cheltuieli, lăsăm uh, asta în seama grupului de lucru privind îmbătrânirea uh, din cadrul Departamentului pentru Politici Economice. Însă, um, am putut să observăm că îmbătrânirea va avea un efect negativ asupra creșterii economice în uh, anii următori. Um, până în anul 2060 uh, efectele acestea vor fi vizibile. În ceea ce privește pietrele de capital, uh, situația este una interesantă. Au existat anumite studii care au dorit să arate care va fi îmbătrânirea populației și efectul acesteia asupra um, ratei rentabilității și uh, studiile pe care le-am analizat arată că va exista uh, un efect mic negativ asupra rentabilității uh, și de asemenea a fost um, lansată ipoteza că um, cei care investesc vor trebui să plătească pentru uh, pensiile lor, dar nu credem că acest lucru uh, este uh, realist, nu cred că este un scenariu realist pentru viitor. It is difficult for me to add something because am convinced that the best Mi se pare foarte dificil să mai adaug ceva pentru că cred că cea mai bună soluție este sistemul cu trei piloni pe care îl știm din uh, țările Europei Occidentale. Am avut două încercări în Republica Cehă de a introduce un, o schemă de pensii pe baza a două propuneri care să schimbe sistemul de acum, dar din motive ideologice există baze și raționale pentru a face o reformă a acestor sisteme, dar există și alte motivație din perspectiva uh, sindicatelor, de exemplu. Trebuie să li se dea oamenilor o șansă să fie mai liberi să își suplimenteze pensia lor publică. Este clar că schemele de pensie publică nu vor avea o rată de rentabilitate și destul de bună. Este evident că pe viitor va fi dificil să estimăm ce se va întâmpla până în 2050. Nu poate nimeni să spună care vor fi parametrii pe care îi vom aplica. Poate că uh, vom uh, lucra două, trei zile pe săptămână, nu șase zile pe săptămână, cum s-au făcut, pe baza cărora s-au făcut studiile acum. Sper să se găsească însă o cale bună de estimare. Cred că în orice caz este Um, este necesar să redistribuim banii între populația activă și cea inactivă. Poate în alt fel decât se face acest lucru acum. Poate că ar trebui deci să finanțăm acest lucru nu numai din, part, din salarii, din cotizații, ci și din impozite, din o sursă fiscală, dar aceasta este o problemă politică și economică în același timp. Very, very brief. Uh... Foarte pe scurt doresc să vă răspund uh, spunând că deja a fost dat răspunsul, însă aș vrea să fac uh, o completare la ce s-a spus. Am uh, vorbit și, și în prezentarea de faptul că productivitatea sporită va fi foarte importantă, dat fiind că populația activă va scădea, dar la fel de important va fi pentru guverne, mai ales în Europa Centrală și de Est, să investească mai mult în cercetare în țările noastre, cercetarea a fost în uh, mare parte distrusă. Din păcate, nu există investiții în acest domeniu și avem nevoie de finanțare de la bugetul de stat, avem uh, nevoie de angajamente și astfel, uh, pentru că nu avem aceste lucruri, am pierdut prea multe uh, prea mulți oameni de mare capacitate care, care au plecat să lucreze în străinătate, deci dacă dorim să sporim productivitatea, trebuie să luăm aceste măsuri. Mai sunt și alte măsuri guvernamentale care pot fi de ajutor. Unele uh, măsuri vor veni, unele măsuri vor veni de la guvern, altele vor decurge din uh, investițiile străine și uh, din uh, inovările tehnologice, dar, într-adevăr, sporirea productivității, productivității trebuie să fie unul dintre obiectivele pe termen lung pentru a exista, pentru a avea o stabilitate a sistemului de pensii. Natom, sunt și după aceea Oleș dar Vă rog să întreb, adresați întrebările doar unuia dintre vorbitori. Uh, Mulțumesc. Uh, pentru contribuții oratorilor. Astăzi am discutat în panelul uh, dinainte despre uh, diferența între generații. Acum și dumneavoastră ați uh, discutat despre diferența între noile și vechile state membre și um, eu vin de la o audiere uh, de la Comisia FEM, unde agenda um, s-a um, axat pe foaia de parcurs a Uniunii Europene în acest domeniu. Și ceea ce aș vrea eu uh, este să existe o agendă bazată pe statistici, pentru că dacă dumneavoastră spuneți contribuții uh, la sistemul de pensii privat, uh, vreau să știu dacă este vorba despre femei sau bărbați care contribuie, pentru că noi observăm că poziția femeilor atunci când este vorba despre pensii este mult mai îngrozitoare pe piața muncii decât cea a bărbaților. În țara mea, în Danemarca, uh, femeile la nivel național uh, plătesc 50% din pensiile bărbaților, dar există doar 53% uh, din numai 53% din femei uh, reprezintă uh, populația Europei, însă acest număr va uh, urca probabil până în 2025 uh, cu 10% uh, și ze- în 2025 uh, um, femeile vor cu 10% în plus dintre femei vor avea peste 85 de ani. Thank you, Mr. Chair. 15 years ago when I was a parliamentarian in Sweden. Mulțumesc, domnule președinte. Când eram acum 15 ani parlamentar în Suedia, am schimbat total sistemul de pensii. Dintr-un sistem pay as we go, într-un sistem bazat pe prime. Dar acest lucru a fost foarte bun. În acel moment ne-am gândit că este un lucru riscant, dar după cum ați zis în documentele OCDE, ajustările, adaptările imediate pe beneficii sunt un aspect uh, important. Vreau să vă întreb dacă criticați acest sistem în care sunt legate pensiile de economia în general. Când uh, salariile, media salariilor coboară, aceasta se, este cuplat și de contribuție, deci de uh, valoarea pensiilor, de cuantumul pensiilor. Uh, dacă acest lucru nu se întâmplă, nu este bine. În, în, în uh, Suedia l-am cuplat și s-au adapt, adaptat pensiile la sistemul, uh, econom, la sistemul economic și la situație. Dacă nu se poate face acest lucru, ce situație prevedeți? Taxe mai mari, impozite mai ridicate sau un sistem mai bun de protecție socială? Care este alternativa? Pentru cine este întrebarea, între uh, președintele? pentru OCDE, pentru domnul Whitehouse. OCDE-ul critică acest uh, schemă de pensii în care există adaptare. Mă mir acest lucru, aș vrea să știu care e alternativa. Bun, voi răspunde la ambele întrebări. Am cifrele pe laptopul meu, nu aici, dar pot să vă asigur că sursele de venit uh, sunt uh, întotdeauna analizate pe gen. Avem, într-adevăr, o atenție sporită pentru femei. Am avut trei studii care se uitau la cotizați, la uh, stațiile de pensii pentru femei, la o alta pentru copii și alta, alta pentru pensiile de urmași care sunt extrem de importante pentru văduvele de 85 de ani care trăiesc foarte mult. Vom avea și un raport politic la jumătatea lui 2011 pe această temă. Mi-e teamă că până atunci nu vom termina însă studiul. Avem deja foarte multe de făcut și mi se pare foarte important să menționăm acest lucru. Având în vedere întrebările specifice cu privire la Suedia, acesta nu era o critică a mecanismelor pe care le-ați aplicat. Cred că am spus că e nevoie de o regândire din cauza dificultăților politice pe care le avem, uh, de exemplu, și în Suedia și în Germania, în care există un sistem uh, de adaptare la sustenabil... pentru sustenabilitate a sistemelor de pensii. O problemă în Suedia este faptul că o parte din Felul în care solvabilitatea sistemului este măsurată include activele și valoarea pe piața activelor din fondurile de rezerve, care este prevăzut la o treime din uh, pasivele viitoare. De exemplu, în Finlanda există această adaptare parțială. În Suedia și în Canada, care are de asemenea un mecanism de echilibrare similar, ei au amortizat costurile crizei, deci impactul crizei pe valoarea fondurilor de rezervă într-un orizont de 50 de ani. Însă regulile în Suedia sunt foarte specifice, deci valoarea pe piață intră în valoare când beneficiile, atunci când intră aceasta în calcul, trebuie să coboare și beneficiile. Așadar, în acest sens critic mecanismele respective. Faptul că am avut o criză și mecanismele acestea n-au funcționat, aceasta mă îngrijorează. Din cât am înțeles eu, regulile existau în Suedia, dar au fost încălcate și același lucru s-a întâmplat și în Germania. Deci avem nevoie de o regândire. Pentru că această, aceste reacții automate nu sunt neapărat cele mai bune. Domnul Giggles și domnul Robert Sile și domnul Weishold. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că mi s-a părut că nu s-a luat în considerare consecințele crizei asupra sistemelor de pensii, mai ales uh, din partea persoanei de la care mă așteptam să fac acest lucru. Este vorba de expertul OCDE. Eu uh, cred că am ajuns la o situație de prăbușire a sistemelor monetare pe pietre de capital. Cred că ar trebui să tragem învățăminte, concluzii de pe urma acestei experiențe, care s-a întâmplat uh, din cauza unei acțiuni puternice din partea guvernului, care ar fi putut fi evitat, îmi cer scuze, printr-o acțiune puternică din partea guvernului. Ce înseamnă uh, consecințele crizei asupra uh, sistemului de pensii? Uh, cifrele pe care le-ați arătat ne demonstrau cum a scăzut profitabilitatea fondurilor. Această gândire este de modă veche care nu ia în considerare riscurile sistemice. Riscurile sistemice sunt mai greu de cuantificat, bineînțeles, dar eu aș fi dorit să existe o analiză mai sistematică a modului în care se pot construi uh, sistemele de pensii după uh, prăbușirea sistemului financiar, care reprezintă un alt fel de risc decât cel pentru Europa de Est. Priekšētāji kungs, mans jautājums ir, manuprāt, saistīts ar jaunu politisku dilemmu. Uh, că să... Întrebarea mea are legătură cu o nouă dilemă politică care s-a arătat în uh, perioada crizei. Această dilemă cu aceasta s-au confruntat guvernele din Europa Centrală și de Est. Noi ne găsim în situația în care Investițiile în fondurile de pensii sunt uh, diferite în funcție de țară, în țările uh, mai sărace față de cele mai bogate. În Europa Centrală și de Est, situația s-a deteriorat mai mult decât în țările bogate. Exemplu Slovacii, Slovenii, Republicii Cehe, este ilustrativ în acest sens. Uh, deciziile guvernelor care au uh, investit în, um, au, care au finanțat uh, fondurile de pensii nu au fost la fel, însă am cunoștințe referitoare la fondurile scandinave în comparație cu sistemele din țările baltice. Aceștia au credite în euro și nu în valuta națională și acest lucru înseamnă că trebuie să reducem investițiile din al doilea pilon pentru a salva primul pilon, pentru că primul pilon are acum mai puține venituri din cauza că salariile au fost reduse și mulți cetățeni și-au pierdut locul de muncă. Acest lucru înseamnă că gospodăriile individuale vor trebui să își plătească datoriile către uh, investorii scandinavi și apoi acești investitori nu vor mai trebui să uh, își adapteze atât de mult sistemele pentru sustenabilitate, așa cum a spus domnul Whitehouse, sau va trebui să ne creăm propriile scheme de pensii. Biden. Mulțumesc. Poate să punem acum întrebarea celor doi vorbitori. Poate răspunsul întâi. Da, mulțumesc. Mai întâi o să răspund la întrebarea cu privire la criza financiară generală și cu privire la impactul asupra schemelor de pensii. Este clar că aceste fonduri de pensii pot să se transformă în uh, bunuri, în uh, active toxice. 3% din active sunt, uh, provin din partea fondurilor de pensii. De fapt, acestea investesc foarte mult în obligațiuni și în capital propriu și trebuie să ne uităm la piața capitalului propriu de anul trecut. Pensiile au eh, deviat foarte mult de, de la, s-au depărtat de la riscul, sistem, de riscul sistemic. Rata dobânzii pentru diferitele active s-a a evoluat, au existat anumite active care au avut aceeași dobândă ca anumite obligațiuni. Cel puțin acesta este ceea ce înțelegem noi prin uh, obligațiunile corporate care au fost și ele foarte aspecta, uh, afectate și aceasta este o problemă generală. Cred că, în general, uh, schemele de pensii au uh, fost decuplate cumva de piețele financiare care au, care au cauzat această criză. Mr. Samek. Maybe one provoke. Domnul Samek. Deci, uh, da, cred că o singură cifră este foarte importantă pentru sistemele de pensiile viitor și anume creșterea mondială, fiindcă e foarte greu să ajungi la un nivel mai mare decât uh, nivelul uh, mediu de creștere mondial. Dacă toată lumea ar avea programe speciale pentru pensii, uh, atunci ar fi clar că, acest, că rata de creștere este singurul sistem de referință clar. Și poate am putea să ne gândim care este soluția mai bună Um, sistemul beneficiilor definite sau pensiile private. Mm, eu sunt uh, pentru pensiile prin beneficii pe definite, pentru că acesta este sistemul cel mai bun. Iar dacă ne gândim la diferențele salariale între bărbați și femei, Există o dezbatere în Consiliul Europei privind această chestiune. Se vorbește despre împărțirea drepturilor uh, de pensii, de pildă în Elveția. În fiecare an uh, se face această împărțire între, între soț și soție. Iată, deci uh, sunt prea multe păreri împărțite, prea multe întrebări nerăspunse, nu, ne, la care nu s-a răspuns, nu avem uh, o abordare unică în ceea ce privește sistemul de pensii la nivel european, pentru că există prea multe discrepanțe. Și eu sunt sigur că e nevoie să avem un standard minim european uh, la nivelul pensiilor, fiindcă uh, adecvarea socială la nivelul pensiilor este foarte importantă Trebuie să, totuși, să, găsi, să explicăm ce înseamnă această adecvare socială. Doamna Ciurel. Foarte pe scurt, dacă este să analizăm al doilea pinol, pilon din regiunea noastră, putem observa că și alocarea activelor este reglementată foarte clar. Și cele mai multe investiții sunt realizate în țară. Acest lucru a a adus anumite beneficii, mai ales în perioada crizei, pentru că piețele locale au fost mai departe decât celelalte uh, de pericol, deci au fost mai puțin afectate, dar în prezent um, situațiile sunt mai grele acum, de aceea poate că ar trebui să uh, ridicăm uh, limitele de contribuții la unele mai mari. De asemenea, niște standarde minime europene ar uh, reprezenta un avantaj și ne-ar ajuta în sensul mobilității care este limitată uh, la nivel de Europa în prezent, dar nu ar fi imposibil să credem că ar putea reprezenta și un obstacol uh, cu referire la schema pensiilor și sistemul aferent. Însă, ceea ce cred în ceea ce privește uh, diferitele produse și tipuri de produse care pot fi oferite, nu cred că este corect să optăm doar pentru unul dintre cele două produse, dar cred că o combinație între cele două sisteme ar fi mai adecvată. De exemplu, aceasta, uh, pentru rețeaua privind uh, siguranța socială, dar și un minim în ceea ce privește abordarea pilonilor. Nu pot să intru în mai multe detalii acum, dar știți foarte bine că acest uh, sistem uh, împărțit pe mai mulți piloni are mai multe semnificații. Un sistem bazat pe 3 piloni sau pe 5 piloni, acesta reprezintă o nouă opțiune. Asociația de la Geneva prezintă un sistem bazat pe 4 piloni, deci există mai multe alternative, dar dacă este să ne uităm la țările din Europa Centrală și de Est, unde pilonii au diferite alte semnificații și alte structuri în ceea ce privește reglementarea, lucrurile sunt și mai complicate. Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul audierii noastre de astăzi. Le mulțumesc tuturor participanților pentru interesul cu care au uh, participat la această audiere. Mulțumesc și oratorilor și invitațiilor care au prezentat rapoarte. Au rămas multe întrebări deschise, dar um, așa cum uh, dar am primit destulă idei pentru a reflecta asupra lor. Uh, cu siguranță vor fi uh, fructificate în activitățile noastre viitoare. Mulțumesc și sperăm să părtăm legătura și pe viitor. Luni este următoarea ședință la ora 16.